Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua și vă urez tuturor la mulți ani și un an nou fericit! Cred că cu toții sunteți șocați de veștile care ne-au ajuns din Haiti și de faptul că au existat pe puțin o sută de mii de victime în urma acestui cutremur din Haiti și sper din tot sufletul că uh, Comisia Europeană, Uniunea Europeană vor trimite ajutoare umanitare așa cum se cuvine și cât mai repede cu putință. Săptămâna viitoare, în plenară, sper să avem ocazia să discutăm mai mult despre această catastrofă teribilă cu atât de multe victime. Acum, haideți să revenim la proiectul nostru de ordine de zi. Dacă sunteți de acord, îl adoptăm. La orele 11 și jumătate va trebui să ne oprim reuniunea pentru că vom continua cu un grup de lucru. Un grup de lucru care va vorbi despre um, instrumentul european pentru democrație și drepturile omului și va fi o reuniune cu ușile închise. Dar, bineînțeles, toți cei interesați printre membri pot să participe la acest grup de lucru va fi prima reuniune oficială a acestui grup de lucru, pentru că abia a fost confirmată componența grupului de lucru. Acum, aș vrea să fac câteva observații despre audierile comisarilor desemnați. Sunt convinsă că ați urmărit cu toții audierea doamnei Catherine Ashton, care este vicepreședinta Comisiei și înaltul reprezentant pentru politica externă, audiere care a avut loc luni. Comisia AFET și-a trimis deja scrisoarea de evaluare președintelui. Dar, pe 25 ianuarie, am putea să revenim asupra acestei audieri și mai ales asupra felului în care ne dorim să cooperăm cu doamna înalt reprezentant. Pentru că ne dorim ca acest acord interinstituțional să funcționeze din plin. Nu vrem să dăm totul peste cap, dar trebuie să comunicăm așteptările și uh, speranțele noastre despre modalitățile în care vrem să putem să cooperăm cu doamna Ashton. Acum trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, câteva comunicări ale președintei. Am să încerc să fiu mai succintă decât data trecută, dar știți, s-au întâmplat deja atât de multe lucruri de la ultima noastră întâlnire încât trebuie să revin asupra lor. Pe 31 decembrie, la Moscova, a avut loc o demonstrație a unor apărători a drepturilor omului și printre ei doamna Ludmila Alexeeva, știți, laureata premiului Saharov, care a fost arestată cu această ocazie. A existat un articol în, în International Herald Tribune, era o, o întreagă pagină dedicată acestui eveniment. Și vă reamintesc că cu aceeași ocazie au fost arestate în jur de 50 de persoane care manifestau pașnic. După câteva ore de ținere în arest, majoritatea persoanelor au fost eliberate și printre ele și laureata premiului Saharov. Și Probabil că știți că președintele Parlamentului nostru uh, a luat imediat uh, atitudine și a cerut eliberarea imediată a tuturor celor arestați. Deci putem să salutăm faptul că președintele Buzek a reacționat atât de rapid. Apoi, știți, probabil că săptămâna viitoare vom dezbate o rezoluție despre uh, Liu Xiaoku, acest intelectual disident chinez care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare deoarece, potrivit autorităților din China, el a uh, incitat uh, populația la rebeliune împotriva puterii. Și în China este un, uh, o infracțiune foarte gravă potrivit codului penal în vigoare. Trebuie să urmărim îndeaproape cazul dizidentului din China și președintele Buzek uh, s-a grăbit să critice această hotărâre a autorităților din China. Să nu uităm nici situația lui Hu Jia, care el uh, este și el laureat al premiului Saharov. Președintele a trimis o scrisoare uh, reprezentanței Chinei la Bruxelles, vizând pe cele două persoane. Și acum să revenim la ceva care era complet nou pentru mine, și anume situația uigurilor care au fost expulzați din Cambodgia către China. Situația lor este deosebit de gravă și vă atrag atenția asupra acestui lucru. Există un acord cadru între Uniunea Europeană și Cambodgia. Un acord care a fost încheiat în 2007. Și există o clauză care stipulează că acest acord ar putea să fie uh, unilateral suspendat. Uh, da corectarea datei uh, la care a fost încheiat acordul, e mai degrabă vorba despre aprilie 1997. Și el ar putea fi suspendat unilateral din cauza uh, atitudinii Cambodgiei. Apoi, în ce privește Vietnamul, unde încă există multe încălcări și uh, persecutări ale drepturilor omului, și noi urmărim îndeaproape ce se întâmplă acolo din, uh, la sfârșitul lunii decembrie până în prezent, dar deocamdată um, cei care aparțineau acestei uh, comunități religioase nu mai sunt victima unor violențe oficial se spune că pot să-și practice uh, liber um, uh, credința, cultul, dar noi, cum spuneam, vom continua să urmărim cum procedează autoritățile din Vietnam. Revin acum asupra hotărârilor care au fost luate la sfârșitul anului trecut asupra diferitelor situații de urgență. Revin asupra rezoluției în ce privește libertatea presei în Azerbaidjan. Parlamentul European a luat apărarea a doi autori de blog care au fost condamnați. Acești blogeri au depus un apel deja în luna decembrie. Însă, Deocamdată nu se știe dacă le-a fost acceptat apelul sau nu și ei au rămas în închisoare. Și sunt foarte puține speranțe ca această condamnare să fie revocată în, în cadrul procesului în apel. Dar noi vom face tot ce ne stă în putință pentru ca aceste persoane să fie eliberate. Pe scurt, alte subiecte. Uganda. Știți că am adoptat o rezoluție despre proiectul de lege care a suscitat uh, multe puncte divergente. Era un proiect de lege care uh, transforma în delict penal uh, practicarea homosexualității. Iar noi am cerut Ugandei ca această lege să nu fie adoptată pentru că era vorba de un act legislativ cu caracter discriminatoriu. și ne așteptăm ca lucrurile să evolueze în direcția cea bună. A, mi se spune că acest proiect de lege a fost chiar retras ieri, deci din Uganda. Deci putem să ne bucurăm de faptul că rezoluția noastră pentru o, măcar o dată nu a fost un act uh, în zadar. Este o veste bună, să recunoaștem. Ca să închei despre Republica Democratică Congo. Parlamentul nostru a condamnat violențele din această țară. Misiunea Națiunilor ONU în Congo. A hotărât să lanseze o nouă operațiune pentru protejarea populațiilor civile care au de suferit de pe urma persecuțiilor și a violențelor. Dar sunt convinsă că vom avea ocazia să mai vorbim despre ce se întâmplă în Congo, în primăvară. Știți că există cazuri nenumărate de violuri și de violențe și că situația femeilor este deosebit de dramatică. Cam atât am avut de spus. Doriți să luați cuvântul în ce privește mm, aceste comunicate pe care le-am făcut? Dacă nu, putem să trecem la punctul 3. Printre noi, astăzi, se află un reprezentant al președinției spaniole și acum vom discuta despre programul președinției spaniole pentru apărarea democrației și a, a drepturilor omului. Juan Corte Cadral este invitatul nostru de astăzi. Este director pentru secțiunea drepturile omului pe lângă Ministerul de Afaceri Externe spaniol. Și vom putea dezbate și cu Nicola Begher, care este director al biroului uh, Amnesty, International, Amnesty International uh, aici la Bruxelles, Amnesty International care este un partener esențial pentru comisia noastră. Deci, acum am să-i dau cuvântul domnului Quadral și îi urez bun venit. Aș vrea să spun că ați început mandatul dumneavoastră în fruntea Uniunii Europene într-un moment foarte excitant. Sunt foarte multe noutăți cu un președinte al Consiliului, un, un alt reprezentant. Deci dorim să știm care este punctul dumneavoastră de vedere și asupra acestor schimbări instituționale. Deocamdată suntem într-o perioadă de tranziție, trebuie să ne adaptăm acestui nou sistem și suntem foarte interesați de opinia dumneavoastră. Aveți cuvântul. Droi, Mulțumesc. Doamnelor și domnilor parlamentari, este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici. Spania este pentru a patra oară președintă a Uniunii Europene de la intrarea sa în Uniune. Însă de data aceasta situația este diferită față de ce s-a întâmplat anterior. Acesta este un moment cheie pentru Spania și pentru Europa și în general pentru societate. În primul rând, e vorba de un moment important și prin, pentru Europa și, prin urmare, pentru Spania, pentru că ne aflăm într-un moment de tranziție. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona în luna decembrie a făcut ca Uniunea Europeană să aibă o bază solidă și să aibă o continuitate a acțiunilor. E adevărat că Spania acum preia rolul de conducere într-un moment de schimbare, de tranziție și oarecare nesiguranță. Însă, în același timp, este adevărat că pentru Spania, o țară atât de europeistă și europeană, este o adevărată onoare să joace acest rol pentru Europa viitorului. În al doilea rând, Spania asumă această președinție într-un moment cheie pentru comunitatea internațională. Este un moment cu foarte multe probleme de luptă împotriva schimbărilor climatice și împotriva șomajului. O situație care ne-a arătat care sunt pericolele pentru uh, protecția drepturilor omului în lumea întreagă. Iată de ce trebuie să fim cu atât mai active astăzi. Ținând cont de această complexitate, viitoarele luni care ne așteaptă sunt o adevărată provocare pentru noi și în același timp o perioadă plină de oportunități pe care Spania speră să le realizeze. Iată de ce dorim ca Uniunea Europeană să devină un adevărat lider acum pentru protecția drepturilor omului. În următoarele șase luni, împreună cu uh, doamna baroneasă Ashton, Vom vedea care va fi structura exactă a protecției drepturilor omului în cadrul politicii externe a Uniunii Europene. Această parte a acțiunii europene va rămâne în continuare un pilon de bază a identității în interior și în afara Uniunii. Iată că, în acest context, Spania nu dorește să realizeze, să elaboreze o nouă politică de protecție a drepturilor omului. Intenția noastră este, din potrivă, să profităm de pe urma moștenirii pe care o avem în acest domeniu în cadrul Uniunii Europene și din ceea ce privește experiența statelor membre de până acum. Iată de ce prioritățile președinției noastre în următoarele luni pentru protecția drepturilor omului țin cont, în primul rând, de obiectivele care se află în liniile directoare ale UE. Nu dorim să facem prea multe inovări și să extindem acțiunea Uniunii Europene, ci să o întărim acolo unde avem deja o valoare adăugată. În următoarele șase luni, obiectivul nostru va fi acela de a consolida transversalitatea în ceea ce privește politicile din domeniul drepturilor omului. Instrumentele de care dispunem până acum, liniile directoare, dialogul, consultările în domeniul drepturilor omului, acțiunile la nivelul Națiunilor Unite și altor organisme internaționale trebuie să fie întărite, pentru că rezultatul final nu se poate limita doar la bune intenții care sunt marcate în documentele noastre. Uniunea Europeană trebuie să ajungă și la rezultate practice. Pentru aceasta vom încerca să ajungem la o cunoaștere mai exactă a liniilor directoare în celelalte țări prin intermediul ambasadelor și a delegațiilor noastre și să protejăm situația potențialilor victime ale drepturilor omului. În felul acesta vom continua munca desfășurată deja de președințiile anterioare, în special de președinția suedeză în ceea ce privește liniile directoare. Și vom acorda o deosebită atenție cazurilor particulare de încălcare a drepturilor omului în mai multe state. Vom utiliza în acest sens grupul de lucru al Uniunii Europene pentru Drepturile Omului, COM, acesta fiind un instrument de bază pentru dialogul între cele 27 de state membre, colaborând cu Consiliul și cu Comisia Europeană. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, această muncă va fi coordonată împreună cu baronasa Ashton. În timpul președinției noastre vom menține comunicarea cu Parlamentul European, vom ține cont de recomandările și sugestiile pe care le faceți dumneavoastră, de rezultatele din acest grup de lucru, com și de toate rezultatele la care vom ajunge în aceste șase luni pentru acțiuni specifice. Președinta subcomisiei pentru drepturile omului de la Parlamentul român va fi invitată la ședințele acestei întâlniri ale grupului de lucru COM. Pentru ca vizibilitatea Uniunii Europene în afară să fie și mai mare, va trebui să lucrăm îndeaproape în domeniul multilateral și bilateral cu delegațiile și ambasadele noastre din afară și cu cei care ne reprezintă în fața organismelor internaționale. Nu vom putea atinge toate aceste obiective dacă nu integrăm și pe reprezentanții societății civile care ne inspiră în ceea ce privește activitatea UE pentru protecția drepturilor omului în lumea întreagă. Am vorbit mai devreme de continuitatea și coerența acțiunilor externe. De aceea, prioritățile noastre vor fi, în primul rând, lupta împotriva pedepsei capitale, doi, lupta împotriva torturii și a tratamentelor inumane, crude sau degradante, 3. Evitarea utilizării copiilor soldați în termen general. 4. Egalitatea de gen și protecția drepturilor femeii. 5. Promovarea și protecția drepturilor persoanelor gay, homosexuale și uh, transexuale. 6. Accesul la apă potabilă pentru toată lumea. 7. Protecția persoanelor cu dizabilități. 8 apărarea celor care luptă pentru drepturile omului. Alături de toate aceste obiective, avem un obiectiv general, acela al protejării tuturor acestor persoane în domeniile deja anunțate. De asemenea, dorim să se realizeze o revizuire a Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, care este prevăzută pentru anul 2011, și să condamnăm cazurile cele mai grave de încălcare a drepturilor omului din lume. Am văzut, deci, care sunt prioritățile anunțate deja pentru această prima parte a anului 2010. Lupta împotriva pedepsei capitale este un obiectiv personal al președintelui spaniol. Aceasta se va face în toate dialogurile pe care le vom avea la nivelul președinției spaniole cu țări terțe și s-a realizat de asemenea în ultimul timp. Un caz, un exemplu clar în acest sens ne arată că acesta este un obiectiv principal al Consiliului de Ministri al Consiliului European. În luna iulie a anului trecut, Ministerul de Afaceri Externe și de Cooperare din Spania a organizat un seminar în legătură cu pedeapsa capitală în lumea arabă. Societatea civilă a participat la acest uh, seminar și s-a încheiat cu declarația de la Madrid. Domnul Zapatero a confirmat recent elaborarea unei comisii internaționale împotriva pedepsei capitale. Acolo vor participa personalități cunoscute în acest domeniu pentru a promova dialogul. Sperăm să se schimbe atitudinea anumitor guverne care mențin în continuare pedepsa capitală în uh, sistemul său legislativ. Pentru a promova des elaborarea și activitatea acestei comisii, în luna octombrie a fost numit un coordonator pentru această comisie, o personalitate care are un rol asemănător ambasadorului la Națiunilor Unite. Este vorba de domnul Rafael Vaie. Domnul Vaie are un mandat clar și delimitat, dar va servi de punte de legătură între Uniunea Europeană și această nouă comisie internațională. Experiența dânsului, cunoștințele sale vor fi foarte utile pentru toate acțiunile externe care sunt prevăzute la nivelul Uniunii Europene în acest sens. Spania dorește să îmbunătățească eforturile sale împotriva pedepsei capitale, așa cum a făcut în ultimii ani în cadrul politicii externe a Uniunii Europene. Doamna Ashton a vorbit deja cu ministrul nostru de externe, domnul Moratinos s-au întâlnit în luna decembrie și a manifestat interesul său pentru acest domeniu de acțiune. Însă a salutat posibilitatea de a include experți legali cu cunoștință în ceea ce privește dreptul penal și aplicarea pedepsei capitale la nivelul delegațiilor și ambasadelor Uniunii Europene. S-a vorbit de asemenea de posibilitatea ca pe viitor să existe un mecanism de evaluare juridică și de susținere financiară pentru toți cetățenii care sunt condamnați la moarte, toți cetățenii europeni care sunt condamnați la, la moarte în alte țări. Pe de altă parte, în cadrul liniilor directoare din 1998, care au fost actualizate în anul 2008, președinția Uniunii Europene are două priorități de acțiune. Pe de o parte, prin contactele bilaterale ale Uniunii Europene și, pe de altă parte, prin contactele multilaterale. La următoarea perioadă de, de sesiune a Națiunilor Unite se va prezenta o rezoluție în acest sens. O rezoluție care reprezintă un pas înainte a rezoluției 62, 69 și 62, 68 care se referă la aceeași temă și care au fost adoptate la ultima ședință din 2007 și 2008 a Națiunilor Unite. Iată, este vorba de un text care se adoptă practic în fiecare an și în acest sens 2010 va reprezenta un an crucial pentru lupta împotriva pedepsei capitale. Uniunea Europeană ar trebui să-și asigure o adevărată coaliție de state care să susțină această rezoluție. Colaborând îndeaproape cu Belgia, care este cea care va deține următoarea președinție a Uniunii Europene, elaborează acum o acțiune pentru a pregăti această următoare rezoluție. Iată de ce la prima întâlnire a Comisiei COM, care a avut loc la începutul lunii ianuarie, am discutat această chestiune între cei 27, iar secretariatul și societatea civilă au fost prezenți la această întâlnire. Vom ține cont în continuare de atitudinile negative ale anumitor state care sunt împotriva unei astfel de rezoluții. În paralel cu această activitate vom întări contactele bilaterale ale Uniunii Europene cu toate statele în care s-ar putea ajunge la o schimbare pozitivă pentru a ajunge la un moratoriu de iure sau de facto în legătură cu utilizarea pedepsei capitale. Toate acestea pentru a ajunge la eliminarea totală a pedepsei capitale în lume. Acesta ar trebui să fie un obiectiv imediat pentru persoanele care au dizabilități psihice, persoane minore, sau femei însărcinate. Acest obiectiv trebuie să fie imediat și în ceea ce privește eliminarea tuturor tratamentelor inumane sau degradante sau de tortură, tratamente care sunt extinse în multe state membre. Relațiile noastre cu multe state terțe sunt importante în acest sens și ar trebui să profităm de campaniile de gestiune care au fost deja promovate de președințiile anterioare și ar trebui să includem această temă în toate dialogurile pe care le vom realiza în următoarele șase luni. Uniunea Europeană va profita de aceste relații pentru a ajunge la o ratificare universală a celui de-al doilea protocol neobligatoriu asupra drepturilor civile, care cere să se elimine această pedepsă capitală. Vom acorda de asemenea o deosebită atenție cazurilor individuale, acolo unde pedepsa capitală înseamnă o încălcare clară a anumitor obligații internaționale care au fost asumate de acele state. De asemenea, dorim să intervenim atunci când pedepsa capitală este motivată de criterii politice și, de asemenea, în cazurile în care se încalcă un moratoriu existent în legătură cu pedeapsa capitală. Pe 26 februarie la Geneva va avea loc cel de-al patrulea Congres Mondial împotriva pedepsei capitală. Dorim ca acest eveniment să fie pe ordinea de zi a Comisiei COM încă de la începutul președinției noastre pentru ca statele membre să fie reprezentate la cel mai înalt nivel. Participarea noastră la această ședință va trimite un mesaj clar statelor terțe și de asemenea societății civile implicate. Spania va fi reprezentată de președintele guvernului nostru, domnul Zapatero, care va participa la deschiderea acestui congres. Faptul că există în continuare acte de tortură și tratamente inumane și degradante ne arată care sunt slăbiciunile statului de drept în anumite, în anumite țări și acestea nu pot fi justificate în niciun fel. Totuși, există foarte puține state în lumea întreagă care pot spune că nu au astfel de probleme, pentru că chiar și în statele democratice au fost detectate slăbiciuni în acest sens. Iată de ce lupta împotriva acestui flagel este una dintre prioritățile acțiunii externe a Uniunii Europene o luptă prin care se dorește să se respecte Convenția Națiunilor Europene, um, Convenția Națiunilor Unite împotriva torturii, a tratamentelor inumane și așa mai departe. În următoarele șase luni dorim să profităm de mecanismele existente pentru ca această prioritate să fie pusă în practică. Vom ține cont de liniile directoare ale Uniunii Europene în ceea ce privește tortura și vom urmări îndeaproape cazurile particulare specifice în legătură cu care vom primi informații și vom face declarații publice atunci când cazurile sunt de urgență deosebită. De asemenea, vom include această temă în toate dialogurile și consultările pe care le avem și vom întări contactele cu Comitetul împotriva torturii al Națiunilor Unite și cu Comitetul de Prevenire a Torturii a Consiliului European, pentru ca acest mecanism să fie și mai eficient pe viitor. Spania a ratificat deja protocolul facultativ al protecției împotriva torturii și are un expert independent în acest sens, domnul Emilio Jimenez, care este membru al grupului CAT. Spania aplică deja mecanismul național de prevenire a torturii prin uh, mediatorul național, așa cum se prevede în dispozițiile OPCAT și aplică de asemenea acest lucru în planul național. De aceea dorim să promovăm aderarea universală la acest protocol facultativ și să vedem care sunt modelele de prevenire a torturii la nivel național pentru fiecare stat. Spania a salutat crearea unui mandat special pentru prevenirea violenței împotriva copiilor. Doamna Santos a fost numită pe acest post și dânsa a fost invitată la ultima întâlnire acum de către președinția suedeză. Dânsa ne-a prezentat care sunt obiectivele și provocările muncii sale. Iar în cadrul președinției noastre, Uniunea Europeană va susține mandatul acestei doamne prin toate mijloacele necesare. Vom avea o strânsă cooperare la nivelul Uniunii Europene și vom implica ceilalți actori la nivelul Națiunilor Unite. Vom profita de liniile directoare pentru protecția copilului la nivel european pentru a putea aplica strategiile pentru cele 10 țări pilot care au fost alese în acest sens. Pentru aceasta vom desfășura o muncă coordonată cu toți actorii implicați pentru a pune în practică aceste politici și proiectele de cooperare și, de asemenea, vom încerca să îmbunătățim situația copiilor care sunt supuși încălcării drepturilor lor fundamentale, indiferent că e vorba de violență fizică, de muncă forțată sau de alte forme de violență. În cadrul protecției copil, copiilor, această președinție spaniolă dorește să acorde o deosebită atenție situației copiilor soldați. Aici avem un instrument foarte bun care se referă la linile directoare referitoare la copiii din conflicte armate. În mod concret, ne vom centra pe cele 19 state care au fost deja semnalate de către președințiile anterioare. Avem de asemenea intenția să acordăm o deosebită atenție perspectivei de gen în ceea ce privește fetele implicate în conflicte armate, pentru că acesta este un colectiv deosebit, foarte vulnerabil, de multe ori victime ale agresiunii sexuale. Aceasta este o situație care este echivalentă cu recrutarea copiilor și trebuie să insistăm asupra măsurilor de dezarmare și demobilizare. Președintele Zapatero a arătat de mai multe ori că cele două elemente ale președinției rotatorii ale Uniunii Europene vor fi egalitatea și inovarea. E clar că egalitatea va fi o adevărată axă transversală care se va regăsi în toate politicile noastre europene pentru promovarea drepturilor omului. Europa a fost un adevărat lider al luptei pentru egalitatea de oportunități și pentru solidaritate între statele membre. Acest lucru se vede clar și în poziția europeană, care este un adevărat uh, donator de ajutoare pentru țările externe și pentru lupta pentru egalitatea de gen în lumea întreagă. Faptul că Europa este un adevărat lider reprezintă o adevărată identitate a noastră în relațiile pe care le avem cu lumea din afară. Spania dorește ca acest obiectiv să fie un adevărat semn al identității, identității sale naționale și a devenit o prioritate personală a vicepreședintei spaniole, care a promovat înființarea unui minister al egalității de gen în Spania. La nivel național există foarte multe măsuri în acest gen, în acest sens, care promovează economia și societatea. Sub președinția noastră va avea loc și cea de-a cincea întâlnire a femeilor pentru o lume mai bună la Valencia, în Spania. Această întâlnire va fi foarte bună pentru a promova Mulțumesc, intervine președinta. Dumneavoastră spuneți lucruri foarte interesante, dar uh, cred că vorbiți un pic cam rapid. Es bajo la iniciativa de la vicepresidenta del gobierno. Vicepreședinta guvernului spaniol va prezida, spuneam, cea de-a cincea întâlnire a femeilor pentru o lume mai bună. Aceasta se va întâmpla la Valencia în luna martie. Întâlnirile anterioare au dus la propunerea acțiunilor concrete și pentru promovarea experiențelor și dialogului între femeile europene și cele africane. Dorim acum să promovăm participarea statelor membre ale Uniunii Europene la aceste întâlniri. Președinția spaniolă va întări toate instrumentele de care dispunem acum și le va transforma într-un pilon fundamental al politicii pentru drepturile omului, pentru o Europa mai solidară și mai puternică. În cadrul politicii externe și de securitate externă, apărarea egalității de gen este deja de pe acum un obiectiv transversal în toate acțiunile noastre. În contextul COM statele membre au încercat să identifice un domeniu de acțiune mai clar. Un domeniu în care încălcarea drepturilor la viață, a demnității femeilor este un adevărat flagel. În anul 2008 au fost adoptate liniile directoare ale violenței împotriva femeilor și fetelor. De atunci până acum s-a lucrat foarte mult în acest domeniu. Președinția cehă și suedeză au lucrat împreună cu ambasadele noastre pentru a analiza situația pe teren. Informațiile care există acum și care sunt evaluate de grupul de lucru pentru violența împotriva femeilor și care este reprezentat de 28 de rapoarte exhaustive în legătură cu 28 de state, reprezintă o bază de lucru foarte utilă pentru noi pe viitor. Noi dorim însă să dăm un pas înainte, să facem ca aceste informații și aceste evaluări să devină acțiuni concrete, atât de la Bruxelles, cât și din partea ambasadelor și delegațiilor Uniunii Europene la fața locului. În următoarele luni, Uniunea Europeană va aplica liniile directoare ale violenței împotriva femeilor prin strategii la nivel local și prin politici mai generale, ținând cont de informațiile pe care le avem până acum. Președinția va acorda o deosebită atenție cazurilor individuale de femei care au fost supuse discriminării sau anumitor violențe, ținând cont în special de situația activistelor pentru drepturile omului. Uniunea Europeană va promova egalitatea de gen în toate analizele și evaluările pentru drepturile omului din diferitele uh, state membre și vom include acest punct în toate contactele bilaterale externe. În cadrul luptei pentru protejarea femeilor și luptei împotriva violenței asupra femeilor, președinția spaniolă va acorda o deosebită atenție implementării rezoluției rezoluțiilor Națiunilor Unite în ceea ce privește situația femeilor și violența sexuală în situații de conflict. E vorba de rezoluțiile 1325, 1875 și 1876. Anul acesta vom comemora, de fapt, cea de-a 10-a aniversare a adoptării Convenției pentru Drepturile Femeii. Contextul ne este acum foarte favorabil, pentru că de pe 1 până pe 12 martie va avea loc la New York o întâlnire a Convenției pentru Statutul Femeilor. Această convenție are o întâlnire deosebită anul acesta pentru că se sărbătoresc 15 ani de la cea de-a patra întâlnire a femeilor de la Beijing. O întâlnire care a, a fost reprezentată de 17.000 de femei și care a adoptat mai multe angajamente internaționale în ceea ce privește egalitatea de gen, prin declarația de la Beijing. De data aceasta, la această întâlnire, prioritatea spaniolă este de a continua aplicarea angajamentelor de la Beijing fără să dăm niciun pas înapoi. Pe datele 4-5 februarie va avea loc la Cadiz forumul de la Beijing o întâlnire la care vor participa statele membre, Comisia și Parlamentul European și mai multe mișcări de activiste care doresc să promoveze egalitatea între femei și bărbați. Promovarea nediscriminării din motive sexuale sau de gen reprezintă o adevărată prioritate a președinției noastre. Aceasta pentru că există în continuare foarte multe țări unde persoanele care au o identitate sexuală diferită față de cea impusă la nivelul societății reprezintă o categorie foarte vulnerabilă. E vorba de persoane care sunt discriminate, sunt persecutate, torturate chiar și, în unele cazuri, chiar asasinate. Din păcate, în unele state, relațiile sexuale consimțite între persoane adulte de același sex sunt prevăzute în codul penal și sunt sancționate cu închisoare sau chiar cu pedapsă capitală. Atacurile împotriva persoanelor transexuale, bisexuale sau gay reprezintă o adevărată încălcare a Declarației Universale a Drepturilor Omului și a Pactului Internațional asupra Drepturilor Civile și Politice. Acestea sunt obligații internaționale pe care multe state și le-au asumat și trebuie respectate. Spania în ultimii ani a devenit un adevărat pionier la nivel mondial în ceea ce privește drepturile acestor persoane. În ziua de astăzi, în țara noastră, există conceptul juridic al căsătoriei între persoane de același sex. Spania s-a înscris însă într-o tendință mai generală care se recunoaște la nivelul Uniunii Europene, pentru că ne dăm seama că nu putem rămâne cu brațele încrucișate în fața acestor crime și violențe, indiferent că e vorba de cazuri precum în Irak sau în statele din centrul Africii. Iată de ce Uniunea Europeană promovează din ce în ce mai mult protecția acestei categorii de persoane în politica sa de acțiuni externe. Există acțiuni concrete de ajutorare a acestor persoane care au fost torturate, care au fost agresate, așa cum se arată în liniile directoare pentru protecția drepturilor omului. Există deja multe instrumente de care dispunem la nivelul Uniunii Europene. Însă analiza acestor situații ne arată că aceste instrumente sunt utilizate prea puțin pentru protecția acestei categorii. Aceasta se datorează faptului că nu ne dăm seama de gravitatea acestei probleme și, pe de altă parte, că nu suntem obișnuiți pentru a lupta în mod eficient împotriva acestor violențe și pentru a proteja drepturile omului. Iată de ce președinția Uniunii Europene dorește să promoveze redactarea și adoptarea de către grupul COM a unei serii de instrumente care să ordoneze instrumentele existente deja și care să poată fi utilizate în mod eficient de Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți situația acestor categorii de persoane, persoane care au nevoie de atenție deosebită în statele terțe. Vom ține cont de experiențele care sunt utilizate deja în anumite state, cum ar fi, de exemplu, Olanda, Marea Britanie sau Elveția. Aceste instrumente vor fi elaborate într-un cadru de consens și pentru aceasta președinția spaniolă va convoca o ședință specială a grupului de lucru pe această temă. Obiectivul nostru este de a ajunge la elaborarea unui manual care să fie utilizat de instituțiile europene și de ambasadele statelor membre, de delegațiile UE și de organizațiile neguvernamentale. În ceea ce privește acțiunile în forurile internaționale, dorim să ținem cont de declarația făcută la Națiunile Unite în anul 2008 pentru ca homosexualitatea în lumea întreagă să nu mai fie penalizată. Colaborăm îndeaproape, îndeaproape cu Belgia, care va deține președinția în cea de-a doua parte a anului 2010 și președinția noastră va lua legătura cu state care sunt sensibilizate față de această problemă și care au contribuit la elaborarea declarației din 2008. Aceste luni de președinție reprezintă o oportunitate deosebită pentru noi pentru a promova cooperarea între instituțiile europene și între Consiliul de Drepturile Omului de la Națiunilor Unite și cei care sunt responsabili la Națiunile Unite pentru protejarea acestor categorii de persoane. În acest sens, înaltul comisar al Națiunilor Unite și-a luat un angajament special, doamna Pilar Rio. Aș vrea, în ultimul rând, să vorbesc despre specificitatea situației în care se află persoanele transexuale, pentru că de multe ori se pune un semn de egalitate între situația lor și persoanele gay sau homosexuale. Însă este vorba de o situație cu totul diferită. În acest sens, Ministerul de Externe și uh, Ministerul de Egalitate de Gen Guvernul catalan și mai multe organizații de apărare a drepturilor omului, de asemenea organizații din Norvegia, doresc să organizeze în luna iunie la Barcelona prima conferință internațională asupra drepturilor persoanelor transexuale. Un alt punct important este accesul la apa potabilă. Acesta a fost promovat în cadrul Națiunilor Unite cu foarte mare putere în ultimii ani, însă, din păcate, Uniunea Europeană a lipsit în ceea ce privește promovarea concretă a acestor drepturi. Președinția noastră dorește să schimbe această situație și să se implice în mod preactiv, implicând statele membre pentru a dezvolta și mai mult acest drept. Există un angajament clar pentru drepturile economice, sociale și culturale ale Uniunii Europene, care includ și acest drept. Eforturi care au fost făcute până acum de Spania și de Germania pentru a promova rezoluțiile elaborate de Consiliul pentru Drepturile Omului. În cadrul președinției noastre dorim să susținem munca doamnei Catarina Dauberche, care este expert independent în acest sens și care a arătat la întâlnirea COM că dorește să se discute între cele 27 de state membre care sunt sarcinile ei pe viitor. Președinția spaniolă dorește să se ajungă la un acord regional pentru a putea elabora și mai mult a, această temă la următoarea întâlnire a Consiliului Națiunilor Unite din septembrie 2010. Dorim de asemenea să promovăm o declarație a Consiliului European prin care să fie recunoscută Ziua Mondială a apei de pe 18 martie, aceasta fiind un mesaj clar în ceea ce privește angajamentul Uniunii Europene față de drepturile sociale și culturale. Protecția persoanelor cu dizabilități este o altă prioritate a guvernului spaniol. Spania a susținut președințiile anterioare în negocierile care au dus la decizia Consiliului referitoare la aderarea la Convenția Națiunilor Unite asupra persoanelor cu dizabilități. Aceste negocieri au ajuns la un rezultat foarte bun până la urmă, deși știm că mai sunt multe de făcut. După decizia Consiliului, trebuie să se realizeze aderarea efectivă a Uniunii Europene, o aderare în bloc la această convenție. Dacă reușim să atingem acest obiectiv, atunci vom avea o primă convenție la care Uniunea Europeană aderă ca atare în bloc. Pentru aceasta trebuie să facem doi pași importanți. În următoarele luni vom promova ratificarea Convenției de către statele membre care n-au făcut încă acest lucru, iar în al doilea rând vom prezenta grupului COM nevoia de a avea un cod de conduită pentru aplicarea responsabilităților și obligațiilor Uniunii Europene în acest domeniu. Niciuna din prioritățile pe care le-am enumerat mai devreme n-ar putea fi realizate dacă nu ținem cont și de situația concretă din țările terțe și de încălcarea drepturilor activiștilor pentru drepturile omului. Președinția noastră dorește să promoveze și mai mult acțiunile Uniunii Europene în acest sens, în special printr-o adevărată punere în practică a liniilor directoare referitoare la activiștii pentru drepturile omului. Aceasta se poate realiza prin includerea activiștilor pentru drepturile omului în toate acțiunile pe care le elaborăm pentru protejarea lor. S-a văzut până acum că e nevoie să se implice și mai mult activiștii pentru drepturile omului în lupta pentru drepturile lor. Însă mai avem multe de făcut pentru ca această teorie să devină practică. Iată de ce președinția spaniolă va realiza o analiză a strategiilor locale existente pentru a putea promova noi strategii și pentru a le actualiza pe cele care au nevoie de acest lucru vom avea ședințe de lucru la fața locului de fiecare dată. E vorba de evenimente care sunt prevăzute deja în liniile directoare și unde ar trebui să se întâlnească reprezentanții ai ambasadelor și delegațiilor UE alături de autorități locale și activiști. Toate acestea pentru a ajunge la un schimb de păreri și de opinii și de experiențe care să îmbunătățească legătura între aceste ambasade și activiștii pentru drepturile omului. Am vorbit până acum de prioritățile noastre tematice în următoarele șase luni. Însă, Uniunea Europeană nu este o entitate închisă, închistată, care nu ține cont de ce se întâmplă în afara ei. În ultimii ani am avut foarte multe relații cu țările terțe care au interese comune cu noi și aceste întâlniri au fost din ce în ce mai frecvente. Iată de ce în următoarele luni vom avea foarte multe dialoguri și consultări de acest fel. Toate acestea vor fi coordonate la nivelul grupului de lucru COM. Nu avem timp acum pentru a vorbi despre faza în care se află toate consultările și dialogurile care vor avea loc în următoarele luni. Însă eu însumi și doamna Silvia Escobar, care este ambasador pentru drepturile omului și care coordonează aceste dialoguri, vom veni cu mare plăcere în fața dumneavoastră pentru a vă da un raport mai în detaliu asupra dialogurilor care v-ar putea interesa. Foarte pe scurt, aș vrea să vă vorbesc despre consultările pe care le avem cu delegația rusă, cu China, cu Uniunea Africană, de începutul primei runde a dialogului cu Mexicul și, de asemenea, cu alte state, precum Statele Unite, Canada, Japonia, Noua Zeelandă și țările candidate. De asemenea, vom începe prima rundă de dialog cu Indonezia la Jakarta. Aceasta este prevăzută pe 15 martie și așteptăm o decizie definitivă a Consiliului pentru a începe și prima rundă cu Republica Moldova. De asemenea, ar trebui să fac o succintă referință la rolul Uniunii Europene la nivel internațional în cadrul Națiunilor Unite. Vor avea loc acum ședințele ordinare ale Consiliului pentru Drepturile Omului la Națiunile Unite și acolo se va vorbi de chestiuni foarte importante pentru UE. Vom fi foarte atenți la succesul, succesul pe care îl, avea, îl avea Consiliul pentru a promova teme de foarte mare urgență la această întâlnire. Iată de ce vom face multe eforturi pentru a susține independența și integritatea procedurilor speciale și pentru a susține Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Spania tocmai a inaugurat un prim mecanism de consultări bilaterale cu acest birou al Națiunilor Unite. Dorim să profităm de această ocazie de a deține președinția pentru a pregăti și viitoarea întâlnire a Consiliului pentru Drepturile Omului din anul 2011. Există foarte multe dialoguri informale în care putem promova acest dialog. Uniunea Europeană trebuie să fie pe deplin integrată sau chiar lider întotdeauna al acestor inițiative. Iată de ce revizuirea Consiliului pentru Drepturile Omului în următoarele luni va fi o adevărată prioritate a grupului de lucru COM. Vom avea legătură atât la nivel formal cât și informal, vom folosi instrumentele de politică externă pentru a ajunge la o poziție clară a Uniunii Europene pentru această revizuire și pentru a avea o strategie în ceea ce privește susținerea externă. Știm că rolul Uniunii Europene în această revizuire va depinde de capacitatea noastră de a ne pregăti și de a anticipa ce se va întâmpla. În acest context, Uniunea Europeană va susține în continuare elementele pe care le consideră absolut necesare pentru o bună funcționare, cum ar fi, de exemplu, independența acestui birou al Națiunilor Unite și capacitatea Consiliului de a face față anumitor situații de urgență, posibilitatea de a convoca ședințe speciale și altele. În încheiere, pentru că știu că am vorbit foarte mult, vreau să vă confirm că protecția drepturilor omului în cadrul acțiunilor externe va avea o prioritate deosebită. Și vreau să reafirm încă o dată că sunt absolut la dispoziția dumneavoastră și uh, sper ca doamna președinta subcomisiei parlamentare să poată participa la întâlnirile noastre și să participe la întâlnirile uh, pe această temă ale Consiliului European. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Dacă n-ați fi avut lucruri importante de spus, v-aș fi oprit, dar din moment ce aveți un program atât de ambițios, n-am dorit, uh, n-am dorit, să vă întrerup uh, discursul. Vreau să vă felicit pentru această prezentare și sper că um, ea ne va folosi ca model pentru modul în care președinția și înaltul reprezentant uh, vor avea acțiune uh, tematică și pentru modul în care aceștia vor dori să coopereze. Uh, probabil sunt colegi care doresc să intervină. Înainte de asta îi dau contul lui um, Nicholas de la Amnesty. Poate că am făcut o confuzie, însă în legătură cu numele ce scuze, Nicolas nu a putut fi prezent astăzi aici, îl înlocuiesc eu. După cum uh, a subliniat și președinția spaniolă, uh, dând și prea președinția într-un moment de incertitudine, mai ales în ceea ce privește modul în care uh, noul sistem al politicii externe va funcționa și va fi dirijat în viitor. Pe durata președinției spaniole și pe durata președinției belgiene, acest sistem nou va fi revizuit și implementat. Evident, e crucial că în această perioadă de incertitudine să nu se ajungă la un vid de putere sau la uh, inactivitate, datorită faptului că nimeni nu știe uh, cine se ocupă uh, de ce anume. Trebuie să existe o răspundere uh, pentru luarea de decizii și toată lumea trebuie să știe unde se află această răspundere. Cât privește uh, acțiunile uh, de la Geneva și New York ale Uniunii Europene, uh, Uh, trebuie să vă spun că uh, mai există pe lângă acestea și acțiuni uh, ale Uniunii Europene în anumite capitale unde am intervenit progresiv și acolo e important ca statele terțe și actorii implicați să știe exact cine e responsabil pentru reprezentarea Uniunii Europene la un anumit moment. Aș dori să subliniez un comentariu de natură generală, după aceea voi trece la a răspunde la prezentarea programului președinției uh, spaniole. Pe durata președinției suedeze am văzut că au existat foarte multe uh, inițiative pe care le salutăm în ceea ce privește transparența informațiilor. Deocamdată, în decursul președinției spaniole, nu am uh, văzut că există inițiative ca uh, aceste uh, linii să fie continuate. Poate că aceasta uh, e o problemă care ține de uh, chestiuni interinstituționale. Uh, sau uh, poate că uh, există probleme cu uh, site-ul internet al președinției spaniole, însă în ceea ce privește transparența informațiilor, sfătuiesc președinția să ia în considerare inițiativele președinției suedeze. Ar trebui distribuite ordinele de zi ale grupurilor de lucru geografice, pentru că noi trebuie să avem acces la acestea. Poate ar trebui să apară pe site toate aceste informații sau să ne fie trimise prin e-mail. Încă un aspect uh, minor, dar cu impact major uh, asupra organizațiilor societății civile și asupra parlamentarilor în aceeași măsură este uh, să avem acces la toate aceste informații și la toate documentele legate de reuniunile de lucru ale Consiliului. Cât privește răspunsul nostru la programul expus de președinție acum, e bine, Sper că uh, toată lumea a văzut uh, documentul nostru cu recomandări pe care le-am trimis uh, președinției spaniole. Acesta este disponibil în sală și pe internet. Însă aș dori să subliniez faptul că am inclus acum pentru prima dată o listă cu 10 cazuri individuale la sfârșitul documentului, unde credem că e nevoie de uh, acțiune specifică a Uniunii Europene pe durata președinției spaniole. De fapt, sunt mai mult de 10 uh, cazuri, însă în ceea ce privește chiar acestea, um, e nevoie să intervenim prin uh, instrumentele uh, Uniunii Europene și prin um, acțiunea noastră uh, geografică. Știu că acest lucru a reprezentat o problemă în trecut, adică să ridicăm în atenția statelor anumite cazuri um, individuale, însă acest lucru este necesar acum în situația post-Lisabona. Parlamentul, de asemenea, a adus în atenție cazuri individuale în trecut și sper că aceste zece cazuri vor fi luate în considerare de președinția spaniolă. Cât privește anumite zone de prioritate menționate de președinție, E bine, acestea reprezintă <coughs> scopuri comune cu Amnesty și cu alte organizații internaționale. E important să înțelegem faptul că o prioritate majoră pentru președinția spaniolă reprezintă abolirea pedepsei uh, capitale. Acest uh, an, 2010, este un an important pentru lupta împotriva pedepsei uh, capitale și uh, așa uh, vom ajunge uh, și la votul din adunarea generală a ONU pe acest subiect la sfârșitul anului. Trebuie să învățăm anumite lecții din anul 2007 și 2008 în ceea ce privește activitatea Uniunii Europene vis-a-vis de anumite state din lume și vis a -vis de cooperarea cu organizațiile societății civile în această perioadă ne interesează o angajare mai puternică a Parlamentului în acest proces și ne interesează mai ales implicarea membrilor care sunt interesați de lupta împotriva pedepsei capitale. Aceștia pot să ne contacteze pentru a vedea cum ar putea în președinția spaniolă și în președinția belgiană uh, să coopereze cu noi uh, uh, pe acest subiect. Aș dori să transmit și o invitație parlamentarilor de a participa la Congresul Internațional pentru Lupta împotriva pedepsei capitale, care va avea loc la Geneva anul acesta. Cât privește Națiunile Unite, evident, Consiliul, uh, revizuirea uh, Consiliului uh, Națiunilor Unite este un subiect important pentru președinția spaniolă. A existat o audiere preliminară în subcomisie în legătură cu acest subiect. Domnul Andrew Kane a acționat pe acest subiect în mod detaliat și suntem siguri că și alții parlamentari ar putea fi implicați în acest domeniu. atunci când parlamentarii uh, vizitează uh, Consiliul Națiunilor Unite în martie, ar putea să-și aducă contribuția. Ne interesează și abilitatea Uniunii Europene de a lua acțiune decisivă în cadrul Națiunilor Unite uh, în ceea ce privește raportul Goldstein, care în trecut a reprezentat o problemă majoră pentru Uniunea Europeană. Acest subiect, evident, va reveni pe ordinea uh, de zi a adunării generale din februarie și uh, pe agenda Consiliului pentru Drepturile Omului uh, din martie. Uniunea Europeană nu a ajuns la o concluzie privind compoziția acestui Consiliu, însă a solicitat ambelor părți să facă investigații credibile. Prin urmare, dorim ca Uniunea Europeană să monitorizeze aceste investigații în desfășurare pentru a putea să se ofere un răspuns adecvat uh, la Consiliul pentru Drepturile Omului și la adunarea uh, generală care au loc în februarie și martie. Cât privește tortura, e bine să vedem că președinția spaniolă va uh, continua direcția președinției suedeze în acest domeniu Până în momentul în care uh, a intervenit președinția suedeză, uh, uh, orientările legate de tortură nu au fost bine implementate. Președinția suedeză chiar a încercat să elaboreze o campanie legată de implementarea orientărilor legate de tortură și trebuie să continuăm această direcție și în președinția spaniolă. Tot legat de tortură, am dorit să beneficiem de sprijinul Parlamentului uh, pentru a face apel uh, la Comisie și uh, statele membre pentru a revizui implementarea regulamentului care vizează tortura și am dorit ca asta să se întâmple pe durata președinției spaniole însă se pare că nu aceasta este dorința politică în acest moment. Dorința politică nu dorește o revizuire fundamentală a acestui regulament. Însă e clar, din punctul nostru de vedere, că regulamentul uh, nu este implementat așa cum trebuie uh, pe teritoriul tuturor statelor membre în acest moment. Există de asemenea și lipsuri în regulament uh, care permit anumitor companii din Uniunea Europeană să se implice în activități în acest domeniu cu state terțe. Aș dori să mă refer și la anumite aspecte care nu au fost uh, menționate de președinția spaniolă pentru că poate nu reprezintă un punct focal al atenției lor. E vorba despre politica de vecinătate și de extindere a Uniunii Europene. După cum știți, pe durata președinției spaniole uh, am dorit să vedem că uh, anumite acorduri cadre, anumite acorduri de asociere ar putea fi negociate sau semnate de asemenea, ar trebui să uh, se uh, întocmească noi planuri de uh, acțiune și ar trebui să existe un acord asupra acestora. Cât privește aceste subiecte, acum există o oportunitate de a defini politica de vecinitate în ceea ce privește scopurile noastre legate de drepturile omului. Și în ceea ce privește relația cu Maroc, am putea stabili un precedent pentru toate relațiile Uniunii Europene cu țările din Africa de Nord și ar trebui introdusă o componentă legată de drepturile omului în această politică de vecinătate. Am dorit de asemenea să vedem că se revigorează uh, relațiile cu Mediterana pe uh, perioada președinției uh, um, spaniole. Și în cele din urmă aș dori să spun foarte pe scurt câte ceva în legătură cu anumite schimbări aduse de tratatul de la Lisabona și care sunt ideile noastre legate de modul în care drepturile omului ar putea fi incluse mai bine uh, în, uh, în acțiunile noului serviciu uh, extern. E clar din partea doamnei președinte că va exista contact între această subcomisie și cabinetul doamnei Ashton în ceea ce privește um, dezvoltarea Serviciului de Acțiune Externă. Aș dori să atrag atenția membrilor așadar asupra unei scrisori pe care noi am trimis-o doamnei uh, Ashton înainte de Crăciun, uh, care uh, cuprindea un număr de propuneri legate de o mai bună centralizare a drepturilor omului și acțiunilor în acest sens în acțiunile Serviciului Extern. În acest moment, uh, drepturile omului uh, au fost luate în considerare în acțiunile de lucru geografic ale Consiliului și uh, la nivelul grupurilor de înalt nivel din Consiliu. Prin urmare, considerăm că acum există o șansă reală um, când doamna Ashton dorește să numească un reprezentant pentru acest serviciu, Uh, să se ia în considerare așa cum trebuie uh, acțiunile pentru drepturile omului. În ceea ce privește uh, delegațiile Uniunii Europene, ele ar trebui să preia mai multe responsabilități în anii viitori. Am dorit să existe responsabilități specifice pentru aceste delegații de a implementa orientările pentru drepturile omului. Evident, totul trebuie împărtășit cu ambasadele Uniunii Europene din capitale și delegațiile Uniunii Europene ar trebui uh, să aibă ca punct focal implementarea uh, acestor uh, orientări pentru drepturile omului. Și ar trebui să existe și nevoia ca aceste persoane responsabile de aceste lucruri să raporteze în altului reprezentant periodic în legătură cu aplicarea acestor orientări. Mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult pentru aceste comentarii și propuneri. Mulțumim că ați fost uh, uh, atât de preciși în legătură cu scrisoarea trimisă uh, de Amnesty International doamnei Ashton vis-a-vis de efectele Tratatului de Lisabona asupra implementării drepturilor omului, pentru că și noi vom discuta în viitor modul în care vom putea coopera cu doamna Ashton. Și aceasta după ce comisia este confirmată. Însă mai sunt câțiva pași până acolo. Acum, dragi colegi, dau uh, cuvântul uh, dumneavoastră. Însă să nu uităm că mai există încă o audiere și uh, încă un grup de lucru. Prin urmare, vă solicit să interveniți uh, doar pentru un minut sau două. Aș dori așadar să vă concentrați asupra subiectelor pe care le considerați cele mai importante. Mai întâi, doamna Jimenez are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului Cadrado pentru că a venit astăzi aici și vreau să-l felicit pentru prezentarea detaliată pe care a făcut-o a priorităților președinției spaniole în domeniul drepturilor omului. Dânsul a vorbit de apărarea drepturilor pentru acele categorii sociale care au nevoie de cineva care să le protejeze drepturile fundamentale. Și pe lista acestor categorii, și cu toții susținem toate categoriile care au fost prezentate, este o listă destul de lungă, S-a vorbit de asemenea de solidaritatea noastră, de susținerea pe care o vor primi din partea noastră și aș vrea să trimit aici un mesaj din partea țării mele care se confruntă, din păcate, și cu problema terorismului și cu consecințele acestuia asupra unor persoane inocente. Și vreau să repet că mi-ar fi plăcut să aud din partea președinției spaniole și despre angajamentul pentru apărarea drepturilor uh, victimelor terorismului. Am vorbit deja de acest lucru și uh, i-am cerut comisarului Baro să se ajungă la o, uh, o carte europeană care să protejeze drepturile victimelor terorismului, pentru că fiecare dintre noi ar putea deveni într-o bună zi victima a terorismului și trebuie să ne susținem drepturile. Iată de ce aș vrea să întreb reprezentantul președinției spaniole ce va face în acest sens și dacă va susține această carte pe care eu încerc să o promovez pentru apărarea drepturilor victimelor terorismului. Și aș vrea să profit de această ocazie, pentru că știți foarte bine că la începutul lunii ianuarie um, domnul deputat Luis Ianes a intrat împreună cu soția sa în Cuba și a fost uh, expulzat de acolo. Vreau să întreb președinția spaniolă ce, care este părerea sa în legătură cu faptul că un uh, deputat european n-a fost primit pe teritoriul Cubei. Și care va fi politica față de Cuba pe viitor și dacă considerați că este la fel de important ca pe viitor să continuăm cu dialogul pe care îl avem cu o țară care nu vrea să asculte de nimeni și nu vrea să audă niciun fel de mesaj și continuă cu abuzurile împotriva drepturilor omului. Mulțumesc, doamna Jimenez, domnul Macmillan. Thank you very much, Madam Chairman. Uh, and... Mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc uh, președinției spaniole și celorlalte președinții care au pregătit acest program de lucru ambițios. Și mă bucur că dumneavoastră veți fi implicată în aceste discuții și știți foarte bine că președintele Buzek și vicepreședintele mi-a cerut și mie să mă ocup de partea cu privire la drepturile omului, pentru că și așa de 20 de ani mă ocup de aceste teme. Acum, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și după ce a fost numită Catherine Ashton și știm care este rolul pe care ea ar trebui să joace, cred că este vital ca Consiliul să aibă o poziție politică mai afirmată, poziție care să fie sprijinită de Parlament. Din experiența mea personală, am senzația că, în general, Comisia are inițiativa birocratică și Consiliul nu era foarte departe de acest gen de atitudine. De exemplu, mă miră faptul că printre prioritățile președinției spaniole nu există cuvântul democrație. Ar fi trebuit ca el să existe. Și chiar dacă în noiembrie Consiliul nu a reușit să ajungă la un consens, eu cred că ar fi foarte important să ocupați și de apărarea democrației. Apoi, vorbiți despre impunitate. Poate că ar fi bine să existe un fel de index al uh, impunității, al uh, acelor um, victime care deocamdată nu au putut să îi vadă pe agresorii uh, lor uh, pedepsiți. Și nu numai în America Latină sunt exemple, ci și în China. Bineînțeles, președinta roagă oratorul să se grăbească. Deci, acest index, acest dicționar al uh, impunității uh, ar trebui să fie constituit. Și ar fi un lucru important, pentru că, în general, victimele, chiar dacă sunt în închisoare, sunt mai ușurați dacă știu că într-o bună zi cei care i-au torturat, cei care i-au agresat vor putea să ajungă și ei în fața Curții Penale Internaționale sau unui alt tribunal. Mulțumesc! Acum domnul Obios. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am senzația că ni s-a prezentat o foarte bună foaie de, foaie de parcurs în ce privește drepturile omului. A fost o prezentare exhaustivă, într-adevăr foarte lungă, dar cu multe elemente concrete și deci interesantă. A fost o listă de priorități și de activități programate. Schimbul de vederi pe care îl avem acum e, va fi unul constructiv dacă aducem sugestii, dacă facem sugestii, dacă aducem îmbunătățirea acestui uh, program al președinției spaniole aș vrea să revin asupra trei elemente care au fost uh, oarecum trecute cu vederea în această listă de priorități. Există un întreg evantai de probleme, de cazuri în care Uniunea Europeană trebuie să-și ia un angajament serios. Deseori, E vorba despre cazuri uh, legate de refugiați, uh, imigranți, persoane care cer azil politic și așa mai departe. Să nu uităm că președinția spaniolă trebuie să se ocupe de uh, uh, punerea în aplicare a noilor prevederi din Tratatul de la Lisabona, ca de exemplu uh, existența unui uh, drept de um, existența unui statut la nivel european de refugiat sau de azilant. este un subiect care ar merita ceva mai multă atenție. Domnule Obios, spune președinta, vă rog frumos să faceți un rezumat al opiniilor dumneavoastră, pentru că suntem în criză de timp. Vă mai dau două minute suplimentare. Vorbitorul, nu mi-e ușor, doamnă președinte, să rezum ce vreau să spun. Păi atunci evocați ce mai vreți să spuneți, spune președinta. Da, doamnă președinte, dar am ascultat o prezentare deosebit de lungă din partea președinției spaniole. Atunci să faci observații numai două minute este aproape imposibil. Deci vă rog frumos să, um, să fiți răbdătoare cu mine. Al doilea element pe care doream să-l menționez, sinergia și dialogul cu societatea civilă, ONG-urile, la nivel european și internațional. Societatea civilă, ONG-urile, toți uh, actorii nestatali sunt niște aliați prețioși pentru um, Uniunea Europeană. Și aș vrea să revin la prima prioritate menționată, domnule Quadral, respectiv lupta împotriva pedepsei cu moartea. Ar trebui să nuanțați un pic uh, programul dumneavoastră. Există și vești bune, dar sunt și multe reticențe în mai multe colțuri ale lumii. Și atunci trebuie să vă găsiți aliați. Uh, președinte, întrerupe din nou. Vă rog frumos, nu aveți decât Domnul la dispoziție. Încercați să vă rezumați. Nu mie îmi pune probleme uh, ce spuneți dumneavoastră, dar nu vor mai avea timp ceilalți colegi să ia cuvântul. Președinta, opt persoane s-au mai înscris la cuvânt și, cum spuneam, suntem în criză de timp, dar evident că este un subiect important. Acum îi dau cuvântul doamnei Andrichene, vicepreședinta noastră. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai întâi vreau să adresez mulțumiri reprezentantului președinției spaniole, care ne-a dat niște informații atât de complete și de precise. Aș dori să subliniez cât de importantă este acțiunea Uniunii Europene și a statelor membre în forurile internaționale, mai ales la ONU și la Consiliul de Securitate al ONU. Anul trecut au existat uh, foarte multe uh, dezacorduri între statele membre, de exemplu ce privește raportul Bolton. Ieri la Parlament uh, am organizat o audiere despre Cuba și promovarea democrației și drepturilor omului în Cuba. Fac referire la ultimele informații care ne-au provenit uh, de la Madrid și anume că ați dori să existe un nou acord semnat cu Cuba. Și dumneavoastră ați comunicat presei că uh, vă veți angaja activ pentru a stimula Cuba să îmbunătățească uh, protecția drepturilor omului. Și mă întreb de ce uh, a luat această poziție, având în vedere faptul că președințiile uh, precedente, cea uh, suedeză și cehă, nu erau deloc partizanii unei uh, uh îndulciri a politicii față de Cuba, din potrivă. Și dacă este să semnați uh, un nou tratat, un nou acord cu uh, Cuba, din câte știu eu, aceste tratate trebuie să fie ratificate de Parlamentul European și, din câte am înțeles, intenționați să face acest lucru și cu alte țări, precum uh, Columbia. Deci vreau să am părerea dumneavoastră asupra acestor fapte care au intervenit în timpul uh, um, audierii domnului Karel de Hucht. Președinta, vreau să spun că ieri, în timpul audierii despre Cuba, au fost prezenți reprezentanți ai uh, laureaților premiilor Saharov din această țară și deci a fost foarte interesant. Acum doamna Gomez are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc reprezentantului președinției spaniole pentru această prezentare excelentă. De asemenea, vreau să spun că sunt deosebit de uh, plăcut impresionată de această listă de priorități. Am văzut că țineți foarte mult la egalitatea între bărbați și femei, țineți mult la drepturile copiilor și la apărarea acestora, mai ales uh, în zonele de conflict și chiar în timpul conflictelor armate, că acordați multă atenție situației fetițelor și uh, dreptului de a avea acces la apa potabilă. De asemenea, vorbit despre respectarea drepturilor economice și socioculturale. Dar cred că trebuie să fim vigilenți, să nu facem prea multe distinții între diferitele categorii de drepturi, pentru că ele sunt un tot unitar și toate drepturile trebuie apărate în egală măsură. Apoi sunt de acord cu Amnesty International, că, International mă scuzați, când spune că uh, Uniunea Europeană riscă tot timpul să-și piardă credibilitatea în cadrul instituțiilor internaționale, mai ales la ONU, dacă nu vorbește cu o singură voce. pentru că Uniunea Europeană are un rol important de jucat pentru a promova drepturile omului nu numai în țările terțe, ci și în cadrul uh, propriilor sale granițe, mai ales când uh, e vorba despre lupta împotriva folosirii torturii sau despre lupta împotriva terorismului. Este necesar să puneți accentul pe responsabilitatea pe care au diferiți actori, deci mă gândesc aici la acele zboruri Um, ale uh, uh CIA-ului care au avut loc fără ca nimeni să știe de ele sau despre acele închisori secrete și care au existat în țări care au aderat recent la Uniunea Europeană. În cadrul politicii de extindere și a politicii de vecinătate, Uh, ați citat relațiile cu Marocul. Trebuie să ținem cont de principiile noastre și să cerem tuturor țărilor partenere să își respecte angajamentele. Asta este vorba pentru țările partenere, țările din uh, uh, pactul, din acordul de vecinătate, parteneriatul Uh, Euromed, precum și țările care sunt semnatare ale acordului de la Cotonou. Mă gândesc și la acest exemplu concret uh, al uh, acestei femei care este în închisoare în Etiopia, țara sa de origine, și totuși această țară beneficiază de mult ajutor din partea Uniunii Europene, ar trebui ca ea să fie imediat eliberată.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 Mi-a plăcut foarte mult uh, când uh, spuneați uh, că veți implementa orientările existente și nu veți veni cu altele. Spuneați de asemenea că vă interesează foarte mult drepturile homosexualilor și a persoanelor transexuale, că va exista chiar și o conferință în acest sens și că veți aborda problema și la Consiliul Națiunilor Unite. Sunt de acord de asemenea și cu, națiunile, cu Amnesty International în ceea ce privește politica de extindere și politica de vecinătate. Aș dori, uh, în ultimul rând, să întreb uh, colegii cum uh, consideră că vor putea fi luate în considerare drepturile omului în noile aranjamente instituționale. Ați putea să ne oferiți niște principii în acest sens? Evident, Cathy Ashton va fi mm, consultată de Parlament, însă atunci când veți avea discuții în Consiliu, va trebui să implicați drepturile omului și la fel și când discutați cu noi. Haideți să fim cinstiți Până acum uh, politica uh, externă a fost foarte uh, eficientă, dar doar limitată la propriile dimensiuni. Prin urmare, aici există o mare oportunitate pentru dumneavoastră. Știu că îmi expiră timpul. Aș dori să vă spun ceva în legătură cu um, orientările legate de persoanele cu dizabilități. Uh, cum uh, s-ar putea respecta uh, prevederile acestei uh, convenții? Ar trebui să vă gândiți la acest aspect. Apoi mai există un proiect legat de uh, discriminarea sexuală și pedepsele uh, cu moartea pentru aceste persoane în Uganda. Uh, în acest sens, cred că trebuie elaborată o rezoluție. Știu, Amnesty se referea la anumite aspecte în maniera proprie, însă problema cu Carson nu este o problemă care ține de unitatea uh, europeană. Problema uh, gazei uh, ține mai ales de cetățenii săi și și se pare că uh, n-ați reușit să faceți exact ceea ce trebuie în uh, acest uh, caz și așa se afectează unitatea Unii uh, Europene. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să repet ceea ce spuneam la început. Astăzi, ziarele afirmau că guvernul din Uganda și-a retras uh, legea uh, care viza pedeapsa cu uh, moartea pentru homosexuali. Trebuie să ne încânte așadar propriul nostru raport de urgență. Dau acum cuvântul doamnei Șarche. Mulțumesc foarte mult, voi încerca să fiu foarte succintă. Ați menționat uh, apărarea drepturilor omului și apărarea uh, militanților pentru acestea. Uh, vă referiți uh, și la indivizii care în Iran sunt jurnaliști sau membri ai societății civile care nu sunt neapărat activiști uh, uh pentru drepturile omului, dar prin natura activităților uh, se opun anumitor acțiuni ale guvernului sau care își exercită uh, libertatea de expresie și uh, care au fost amenințați. Ce veți face concret pentru aceștia? Ce poate face Uniunea Europeană pentru aceste persoane chiar și atunci când vine vorba de legătura cu statele terțe? Și apoi, cât privește impactul internetului asupra drepturilor omului, cum concepeți acest impact? Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Șarche. Următorul vorbitor pe lista mea este doamna Logville. Mulțumesc uh, foarte mult! Voi încerca să fiu la obiect, însă e aproape imposibil să avem o discuție detaliată uh, când am avut uh, un, la dispoziție un document de 89 de pagini. Însă în ceea ce privește pedeapsa cu moartea, noi salutăm angajamentul luat de președinția spaniolă. Uh, și poate și Comisia pentru Afaceri Juridice ar putea să uh, facă presiuni pentru o moțiune sau o rezoluție pe lângă um, ONU care să um, se implice încă și mai mult în uh, abolirea pedepsei capitale. Vorbim despre partea națională, dimensiunea uh, regională uh, a drepturilor omului, e bine, se pare că aici există două direcții, dar raportul nu intră în detalii în legătură cu modul în care aceste direcții vor evolua. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că vorbim despre o abordare unică atunci când ne interesează aborda, uh, apărarea drepturilor omului. Cât privește violența împotriva femeilor, E bine, e foarte bine că președinția spaniolă a luat în considerare acest subiect. Uh, Acum, um, anumite ambasade ale Uniunii Europene nu au puncte de contact, de exemplu, uh, în America Latină, și cum uh, implementarea ghidurilor reprezintă o prioritate, ar trebui să vedem uh, care ambasade au puncte de contact uh, pentru probleme uh, feministe în uh, America Latină și care ambasade refuză să stabilească asemenea puncte de contact. Cum s-a și spus acum, cred că um, imigrația ilegală ar trebui să reprezinte un aspect um, central al raportului. Frontex și alte agenții acționează în conformitate, se spune, cu drepturile omului, însă avem anumite rapoarte care vizează violarea drepturilor omului în acest domeniu, deci trebuie să ne asigurăm că aceste drepturi chiar sunt respectate în ceea ce privește tortura. Cred că trebuie să cunoaștem exact uh, ce fac, ce, ce fac guvernele Uniunii Europene atunci uh, când vine vorba despre aceste uh, închisori secrete de pe teritoriul Uniunii Europene. ar trebui să existe anumite acțiuni inițiate anul acesta uh, și uh, ce recomandare îmi veți face, doamnă președinte, dacă uh, vom avea o dezbatere um, detaliată pe acest subiect. Cred că um, ar fi trebuit să discutăm mai mult acest subiect. Acum nu știam că vom fi limitați la două minute. Nici eu nu știam că uh, Spania va avea o prezentare atât de uh, detaliată legată de programul său și că asta va dura um, o jumătate uh, de oră. Însă, oricum, vom continua discuția noastră și aș dori să fiți cât se poate de succint și să respectați limita de două minute. Oricum, vom extinde timpul puțin pentru această discuție. Acum dau cuvântul vicepreședintelui. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac trei comentarii acum. Primul comentariu se leagă de faptul că prezentarea a fost foarte interesantă și consider că ne-a ilustrat corect direcțiile majore ale președinției spaniole. Cu toate acestea, am două întrebări. Noi știm foarte bine că sarcinile care au fost trasate nu sunt sarcini pentru jumătate de an. Acest uh, proces ar trebui să fie unul continuu. Prin urmare, prima mea întrebare este următoarea. Guvernul uh, spaniol, uh, ministrul spaniol pentru afaceri externe și șefii de departament au contacte de lucru cu reprezentanții guvernelor belgian și maghiar adică următoarele țări care vor deține președinția și care vor implementa aceste sarcini. Și apoi, uh, ultima întrebare este următoarea. Drepturile omului uh, nu reprezintă chestiuni de natură generală, ci uh, reprezintă mai ales intervenții în cazuri concrete. Și aș dori să vă întreb care va fi atitudinea dumneavoastră în asemenea cazuri, precum arestarea la Moscova a doamnei Alexeeva sau uh, chestiunile uh, anunțate de colegii din uh, Spania, adică uh, interzicerea accesului unui europarlamentar spaniol în Cuba. Cum veți uh, aborda aceste chestiuni? Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, domnul Tăcheș este următorul pe lista mea. Eh, eh, Mulțumesc! Eu sunt uh, etnic maghiar în România și sunt foarte mulțumit de faptul că președinția spaniolă colaborează deja cu următoarele președinții și încearcă să se ocupe cât mai bine de această perioadă dificilă de tranziție care a început odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Aș vrea să felicit președinția spaniolă pentru faptul că a inclus drepturile omului printre prioritățile mandatului său. Drepturile omului trebuie să fie o prioritate peste tot, nu numai în Europa. În luna noiembrie anului trecut a fost adoptată o rezoluție și a fost formulată poziția noastră împotriva pedepsei cu moartea. Atunci când analizăm cifrele, vedem că cele mai multe execuții au loc în China și acolo sunt pronunțate cele mai multe sentințe cu moartea. Sperăm că vor exista îmbunătățiri. Apoi, faptul că în Rusia s-a pronunțat un moratoriu uh, împotriva pedepsei cu moartea este deja un semn încurajator. Dar după ce am ascultat prezentarea domnului Quadrado, mi s-a părut că lipsește ceva. Nu a spus nimic despre protejarea drepturilor minorităților, pentru că după ce discutăm despre drepturile uh, femeilor și altor uh, minorități sexuale, uh, în funcție de orientarea lor sexuală, mă scuzați, eu cred că nu trebuie să uităm minoritățile, pentru că multe minorități sunt discriminate, chiar unele care sunt uh, uh, foarte puternic reprezentate în anumite țări. Avem drepturi fundamentale de apărat în Europa și dincolo de granițele Europei. Și întrebarea mea este ce poate să facă președinția spaniolă în această privință? pentru a forța mai ales fostele țări comuniste să respecte drepturile fundamentale ale minorităților. Căci asta a fost una din condițiile pentru a putea adera la Uniune. Bineînțeles că uh, vreau să am răspunsul și în ce privește China și celelalte țări pe care le-am menționat. Mulțumesc, domnule Tioche, spune doamna președintă. Acum, ultima persoană care a cerut cuvântul este domnul Preda. vastaukset ja kommentit. Eli herra Preda, olkaa hyvä doamnă președinte aș vrea să salut și eu proiectul legat de abolirea pedepsei cu moartea care mi se pare foarte important și pentru că reprezentantul președinției spaniole a vorbit despre atenția pe care o va acorda unor cazuri individuale îmi eh, îngădui să menționez unul despre care a vorbit și doamna hautala la începutul întâlnirii Uh, un caz uh, care mie personal mi se pare foarte îngrijorător cel al lui liu xiaobo uh, condamnat cum se știe la sfâritul lui decembrie la o grea pedeapsă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această intervenție că se poate de succintă, o întrebare la obiect și acum Dau cuvântul Comisiei Europene, doamna Veronica Lod, care reprezintă Direcția Generală a Afaceri Externe. Ce credeți dumneavoastră despre această dezbatere și despre programul președinției spaniole? Poate ne puteți câteva cuvinte despre această perioadă de tranziție în ce privește acordul instituțional. Mulțumesc, doamnă președintă. Doream să fac câteva observații de ordin general și cu caracter orizontal. Acum, despre tratatul de la Lisabona. E adevărat că suntem într-o perioadă de tranziție și colegul de la Amnesty International a spus că aveți datoria de a fi foarte clar față de toți partenerii dumneavoastră. Dar bineînțeles că acest lucru va lua ceva timp. Uh, Trebuie mai întâi să ne gândim că în ce privește relațiile externe nu există numai președinția Uniunii, ci acum Uniunea Europeană care a devenit o entitate eh, juridică și atunci eh, partenerul de discuții va fi Uniunea și înaltul ei reprezentant și pentru niște funcționari cu mare vechime ca mine a fost o întreagă schimbare să văd că pe 16 ianuarie, la Consiliul de Securitate a ONU, exista un cartonaș, unul singur, pe care scria Uniunea Europeană și um, ea a fost reprezentată acum din întâmplare de cineva de la Comisia Europeană care a făcut o declarație despre Afganistan. Deci iată un prim lucru uh, simbolic. Apoi, avem uh, obligația de a continua uh, și de a ne respecta angajamentele luate înainte. Trebuie neapărat uh, apoi să vedem care va fi structura noului serviciu de acțiune externă. Eu cred că uh, lucrurile sunt pe făgașul cel bun și datorită um, uh, eforturilor depuse de președinția spaniolă este vital să vorbim cu o voce unică. E clar că în țările terțe va exista o delegație unică a Uniunii Europene și nu uh, o troică. Spania va beneficia de tot ajutorul necesar din partea Comisiei și din partea Secretariatului General uh, pentru a duce la bun sfârșit toate măsurile prevăzute în această perioadă de tranziție. Oricum, lucrurile se vor clarifica când vom ști exact cum va funcționa uh, Serviciul Extern de Acțiune Comună. Un alt lucru pozitiv pe care aș dori să-l subliniez aici este că în jur de 50 de delegații ale Comisiei sunt bine instalate și s-au transformat din delegații ale Comisiei în delegații ale Uniunii Europene. Acum, în ce privește delegațiile pe lângă instituțiile internaționale, situația este uh, oarecum mai dificilă și cred că va dura mai mult înainte să se facă tranziția. Există o nouă pragmatică, persoanele care lucrează în aceste delegații uh, se pot reprofila, dar oricum, în fost și la urma urmei, uh, uh, știm că Uniunea Europeană va vorbi, va încerca să vorbească cu o singură voce și că se va face tot timpul trimitere la înaltul reprezentant. Doamna președintă, cred că munca comisiei dumneavoastră a dumneavoastră și a membrilor acestei comisii este indispensabilă pentru ca drepturile omului să nu mai fie marginalizate, să iasă din acest ghetto și cred că acum s-au făcut multe uh, lucruri în direcția cea bună. Așa cum a spus și doamna Ashton, pragmatismul și eficacitatea sunt indispensabile, ceea ce înseamnă, bineînțeles, că uh, nu avem o soluție unică care trebuie să convină tuturor. Au mai fost puse întrebări și în ce privește societatea civilă. Consider că aceasta, din urmă, are o importanță fundamentală în ce privește dialogul asupra drepturilor omului Încercăm de fiecare dată să organizăm seminarii uh, la care să fie invitată societatea civilă sau alt uh, tip de reuniuni la care societatea civilă nu este niciodată absentă. Știu că mai mulți uh, membri din subcomisia dumneavoastră țin la organizarea unui uh, seminar cu reprezentanții societății civile din Rusia, care să fie organizat înainte de viitorul summit la nivel înalt cu această țară. Și avem intenția să organizăm acest lucru, pentru că uh, Uh, împreună cu secretarul general al um, Consiliului, sperăm că Rusia va uh, ratifica în sfârșit Convenția Internațională a Drepturilor Omului și că va adera la uh, la protocolul privind drepturile omului și pentru tot ceea ce privește Rusia, țările din Caucazul de Sud sau chiar și Africa, avem uh, de fiecare dată dialoguri și consultări cu societatea civilă pe tema uh, drepturilor omului. Și contrar la ceea ce s-a zis aici, Există deja instrucțiuni clare care au fost date uh, reprezentanților noastre diplomatice, fie ele uh, fost reprezentante ale, uh, ale Comisiei sau ale statelor membre, deci ei au primit instrucțiuni clare pentru a nu pierde niciodată din vedere drepturile omului, indiferent de ce discuții sau negocieri se poartă. Deci nu există acest risc. Apoi, în ce privește coerența politică internă, politică externă, așa cum au spus mai mulți deputați, va fi o provocare din ce în ce mai mare. S-au menționat mai multe elemente, de exemplu, pentru lupta împotriva torturii și alte subiecte, până și statele membre mai au de făcut eforturi. Apoi, în ce privește aderarea la Convenția pentru persoanele cu dizabilități și aici statele membre au de făcut uh, uh mai multe eforturi. Apoi, pentru drepturile femeilor s-a menționat importanța anului 2010 și sperăm ca doamna comisar Reding care se ocupă, ca să spun așa, de protecția drepturilor omului în sânul Uniunii Europene. Deci, sperăm că ea va participa la um, evenimentele organizate în timpul lunii martie uh, și care vor vorbi în mod special despre drepturile omului, drepturile femeii. S-a vorbit și despre imigrație, refugiați și așa mai departe și aici rămân întrebări în suspans. Și atunci când organizăm o audiere despre apărătorii drepturilor femeii, vrem să fim uh, coerenți uh, și cu alte politici, ca de exemplu uh, cea pentru apărarea dreptului imigranților în general. În timpul președinției suedeze s-au adoptat noi linii orientative politice și cred că acest lucru va continua în timpul președinției spaniole cum spuneam, în luna martie va fi organizat un eveniment pentru a arăta că vrem să lucrăm în toată transparența. În ce privește raportul asupra situației drepturilor omului, pe care pregătim împreună cu Consiliul și care va fi făcut public înainte de Paște, e un alt exemplu al uh, noilor noastre activități și orientări. Încă nu avem un consens oficial în ce privește democrația, dar există concluziile Consiliului care dau un mandat foarte clar pentru a se lucra în 2010 în cadrul unor uh, proiecte pilot, astfel încât să fie inclusă Uh, uh, întărirea sau instaurarea democrației în uh, mai multe țări partenere și cred că doamna înalt reprezentant va avea o mulțime de dosare în acest sens pe birou și va trebui să colaboreze împreună cu domnul va trebui să colaboreze cu domnul comisar Pibalgs. Apoi, în ce privește comerțul, de ce există uneori contradicții sau nu pot fi împăcate diferitele interese, cele comerciale cu cele ale drepturilor omului. Da, e nevoie de coerență, dar nu putem să amestecăm totul. Chiar și pe plan oficial s-a ajuns acum la ideea că atunci când se uh, negociază acorduri comerciale și în special acorduri de uh, instaurare a unei zone de liber schimb, sau pentru acordurile de parteneriat și asociere, chiar dacă uh, um, raționamentul pentru aceste acorduri este diferit de la un caz la altul, dar, cum spuneam, s-a ajuns la concluzia că de fiecare dată când se negociază asemenea acorduri, să existe un fir roșu um, cu nuanțe politice care să fie inclus în negocierile uh, de natură comercială. Știți că, de exemplu, avem dificultăți în uh, negocierile cu țările din Asia. Apoi, există acest stimulent GSP Plus la care ne-am gândit, care ar putea fi folosit și care are o componentă drepturile omului, apărarea drepturilor sindicale și așa mai departe. Prin urmare, consider că facem deja enorm de multe lucruri și știți că în rapoartele anuale de activitate pe care le publicăm uh, uh, și în rapoartele în ce privește relațiile cu diferite țări partenere, avem tot timpul un capitol despre drepturile omului care nu uh, mulțumește pe toată lumea sau nu place tuturor. A fost menționat uh, Marocul, care este o țară asociată. Uh, nu am ezitat niciodată să vorbim despre uh, drepturile omului în această țară. Și chiar dacă există proceduri Uh, mult prea birocratice și sunt prima care regretă acest lucru, nu cred că o să puteți spune că nu se face absolut nimic și sper că noul regulament financiar ne va permite să avem niște instrumente care să uh, uh, um, ne dea posibilitatea să acționăm mai rapid. Mulțumesc, doamnă Arno. Uh, sperăm că vom coopera și de acum înainte, la fel de bine ca și până acum. Aș dori uh, să dau acum cuvântul domnului Quadrado și vreau să îi spun domnului că suntem în întârziere cu o jumătate de oră. Prin urmare, eh, am fost încântați de eh, ceea ce ne-a spus până acum, dar acum eh, dânsul are șansa de a ne răspunde în maxim 8 minute la toate întrebările. Și chiar mă bazez pe dumneavoastră din acest punct de vedere. Eh, mulțumesc, doamna președinte. Doamna Veseril, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Spania are o experiență tristă în ceea ce privește terorismul și știm că acesta este un drept fundamental. La nivel național s-au făcut foarte multe lucruri, se subvenționează foarte multe fundații pentru victimele terorismului, cum ar fi cea pentru Miguel Angel Blanco și vreau să vă mulțumesc pentru sugestiile pe care le-ați făcut. Referitor la Cuba, care a fost menționată de mai multe persoane, am avut o întâlnire cu autoritățile cubaneze, bineînțeles că a fost ca un duș rece pentru noi, așa cum se întâmplă de obicei, și E adevărat, vom încerca să luptăm pentru a ajunge la o poziție comună, însă nu e un lucru sigur și avem nevoie de consensul celor 27 de state membre. La nivel național avem un mecanism bilateral de consultări cu Cuba și dorim ca următoarea rundă să aibă loc la Madrid să vedem dacă situația politică ne permite acest lucru. Și pentru că un alt membru al Parlamentului a vorbit tot despre Cuba, Acolo s-a făcut o gestiune concretă în ceea ce privește libertatea de exprimare și noile tehnologii și situația blogărilor care au influență deosebită în ceea ce privește regimul cubanez și cea care a reușit să facă această gestiune cu autoritățile cubaneze a fost tocmai Spania. Pentru domnul Macmillan, în ceea ce privește democrația, Vom întări grupul de lucru pentru democrație în cadrul COM și salut ideea uh, elaborării unui indicator de integritate, pentru că acesta este un indicator de bază pentru uh, statul de drept. Domnul Obiols, vreau să vă spun că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru tot ceea ce doriți să aflați. În ceea ce privește uh, sinergiile dintre Uniunea Europeană și țările din afară, acestea sunt foarte importante. Este un lucru pe care îl spunem de nenumărate ori la toate întâlnirile pe care le avem. Iar legăturile uh, cu societatea civilă, așa cum am spus deja în prezentarea mea, pot să vă spun că am avut o rundă de consultări înainte de a începe președinția cu reprezentanții societății civile la Bruxelles și uh, în Spania. Colstrom, într-adevăr, este o temă care ar trebui să aibă o poziție comună. Din păcate, nu s-a ajuns la această poziție comună și trebuie să facem mult mai mult pentru a asigura în mod sistematic respectarea drepturilor persoanelor. Cele 27 de state membre trebuie să participe la raportul care se elaborează acum în ceea ce privește lupta împotriva impunității și noi cerem tuturor statelor membre și statelor terțe să facă acest lucru. Acorduri comerciale sau nu, Veronica a menționat deja acest lucru, vreau să vă dau un simplu detaliu în legătură cu Sri Lanka pentru că acum tocmai vom primi, vom primi suspendarea temporară a sistemului GSP Plus pentru Sri Lanka. În ceea ce privește Marocul, avem un exemplu foarte neplăcut cu cazul doamnei Aminaru Haidar, foarte recent, în ceea ce privește situația uh, subsahariană și situația din Sudan. Într-adevăr, acestea trebuie incluse în uh, programul nostru și să ne reamintim că Republica Democratică Congo va fi tratată la întâlnirea de la Națiunilor Unite. Domnul Hawit. Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră în ceea ce privește toate subiectele care au fost menționate și procedurile speciale care sunt susținute de Uniunea Europeană. Bineînțeles că trebuie să există o mai mare, mai mare legătură între instituțiile europene, o mai mare cooperare cu Parlamentul European și aici vreau să profit de ocazie să trec la raportul anual care se va face și care știți că este prevăzut să fie prevăzut în luna, prezentat în luna mai uh, și sper ca ministrul dumneavoastră să asiste la această prezentare. Codul de conduită pentru cei cu dizabilități. Într-adevăr, dorim să-l promovăm și să ajungem la un instrument de ratificare, pentru că fără el nu putem uh, accesa la această convenție. Doamna Sac, în ceea ce privește Iran, bineînțeles că dorim să protejăm pe toți cei care luptă pentru drepturile omului și blogării. Iranul a fost uh, o temă de actualitate în ultimele luni și avem gestiuni concrete în acest sens. Dorim să luăm legătura cu autoritățile iraniene pentru că situația nu mai poate continua așa, nu doar din punctul de vedere al drepturilor omului, ci și în ceea ce privește situația politică, pentru că este o situație de preconflict, de, de război civil aproape acolo. Bineînțeles că Uniunea Europeană trebuie să participe la întâlnirea UPR, care va avea loc în curând, și să vedem ce se întâmplă cu candidatura Iranului pentru Consiliul Drepturilor Omului la Națiunilor Unite. În ceea ce privește pedeapsa capitală, E adevărat că trebuie să existe o coerență între drepturile omului în interior și în afara Uniunii Europene. Trebuie să dăm niște răspunsuri clare statelor terțe și am văzut că de multe ori nu totul e în ordine acasă la noi. Președintele grupului COM ia legătura în mod neoficial cu statele membre care nu și-au îndeplinit toate sarcinile. Oricum, vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. În ceea ce privește existența anumitor puncte centrale la care se poate adresa cei care luptă pentru drepturile omului. Noi dorim să avem niște întâlniri anuale cu activiștii pentru drepturile omului și să creăm astfel de birouri de puncte de legătură. Bineînțeles, sperăm să avem susținerea celorlalte state membre și a celorlalte delegații, pentru că e absolut necesar să existe o persoană de contact pentru a avea o relație foarte bună cu activiștii în domeniul drepturilor omului. Domnul Selki, avem o cooperare foarte strânsă cu Belgia de câteva luni de zile. Cred că există o adevărată coerență între noi pentru anumite provocări cu care ne confruntăm în următoarele 12 luni și pot să vă informez că un coleg din uh, ministrul uh, un, un coleg dintr-un minister al Ungariei cooperează de la, deja cu noi în acest sens, o cooperare care este foarte bună. Uniunea Europeană va reacționa în continuare la fiecare caz individual care va apărea în ceea ce privește cazurile de tortură, cazurile de încălcare a drepturilor omului, de exemplu, în Rusia, care au fost prezentate și și acum ne pregătim pentru o posibilă încărcare a moratoriului împotriva pedepsei capitale uh, din Sierra Nevada. În ceea ce privește acțiunile externe, Pot să vă spun că s-a făcut o primă declarație săptămâna aceasta în ceea ce privește minoritatea Bahai din Iran și aceasta uh, s-a întâmplat pe 12 ianuarie. Mulțumesc foarte mult. Există doar câteva puncte care nu au fost tratate, dar cred că în principiu ați răspuns foarte rapid la toate întrebările care v-au fost prezentate. În ceea ce privește uh, prizonierii, cred că întrebarea era foarte gală cu transferul de prizonieri. Acele transferuri ilicite de prizonieri care au fost făcute în epoca Bush, nu cred că ați răspuns la această întrebare, însă în rest cred că da. Domnul Hawit. Mi se pare că n-am auzit răspunsul dumneavoastră în ceea ce privește noul acord instituțional în legătură cu Serviciul de Acțiune Externă. Aș dori să răspundeți, dacă puteți, la această întrebare. Președinte, v-aș propune, domnule Hauit, să revenim la această chestiune împreună cu președinția Consiliului și cu ceilalți reprezentați la o altă întâlnire de noastră, pentru că acum nu mai avem timp la dispoziție. Sunteți de acord? Domnul Howitt, cred că ar fi foarte util dacă am avea un răspuns foarte scurt din partea președinției, în acest sens și un angajament clar, chiar dacă ar fi numai vorba de o jumătate de minut, pentru că avem deja un angajament în ceea ce privește IPRO. Deci nu doriți să avem acest lucru tratat la întâlnirea din 25 ianuarie, pentru că vă spun, avem 40 de minute de întârziere, există persoane care așteaptă să începem audierea în ce privește cu drepturile omului în Siria și îmi pare foarte rău, dar cred că totul are o limită și timpul e limitat. Așa că v-aș ruga să ne întoarcem la acest punct cât mai repede cu putință, însă cu altă ocazie. Domnul Quadrado. Îmi pare rău, am fost uh, foarte rapid. Bineînțeles că în ceea ce privește transferurile legale trebuie să ne coordonăm cu alte state membre. Anumite state membre au fost acuzate în acest sens și în ceea ce privește zborurile CIA. La Geneva se vorbește acum despre responsabilitate în acest sens și vom cere colegilor din cele 27 state membre să-și asume responsabilitatea. Bineînțeles că e o chestiune pe care o vom discuta și pe 29 ianuarie cu Statele Unite. Referitor la schimbările care au loc, uh, eu sunt președinte al COHOM, așa cum a spus și Veronic, există nu există deocamdată nicio declarație a președinției, până acum sunt doar declarații în numele înaltului reprezentant, există schimbări în ceea ce privește dialogurile și consultările care au loc și aceasta înseamnă că Belgia nu trebuie neapărat să fie prezentă la toate dialogurile care au loc acum, dar bineînțeles acest lucru se va schimba în următoarele săptămâne. Nu e foarte clar dacă Serviciul de Acțiune Externă va fi pregătit pentru a funcționa în aprilie, așa că probabil că Belgia se va ocupa de această chestiune. Însă considerăm că este foarte interesant să introducem în ordinea noastră de zi o informare actualizată a statelor membre Comun este cel care trebuie să informeze, nu este cel care trebuie să ia decizii, pentru că deciziile se iau la nivelul Coreper și la New York s-a ajuns, de exemplu, la un acord cu Uniunea Europeană. Există o echipă comună în ceea ce privește drepturile omului. Credem că acesta este un model foarte bun, însă, din păcate, acest lucru nu a fost posibil până acum și, în continuare, Spania își va asuma această responsabilitate. Vom vedea, însă, cum vom putea îmbunătăți această perioadă de tranziție și vă vom da informații mai multe pe măsură ce le vom vom avea în funcție cu noile schimbări ale tratatului de la Lisabona. Mulțumesc foarte mult ministrului uh, spaniol pentru că ne-a prezentat programul președinției spaniole și aș dori să mulțumesc și uh, celor care au uh, intervenit. Aș dori să vă spun acum că Președinția spaniolă se află abia la început și vom avea foarte mult timp la dispoziție să mai uh, discutăm toate aceste chestiuni în cadrul acestei uh, subcomisii. Aș dori să încheiem acum discuția pe punctul 3 al ordinii de zi și să trecem la punctul 4, care vizează drepturile omului în Siria în contextul uh, acordului de asociere între Uniunea Europeană și Siria. În primul rând, regret faptul că uh, domnul Dominic Bodi, care este raportor pentru acest acord de uh, asociere, nu poate fi prezent pentru că avionul dânsului va pleca la ora 12 și 20 de minute. Apreciez uh, faptul că dânsul a sosit la această reuniune, dar acum, din păcate, dânsul nu mai are ocazia să ne vorbească. Doamnă președinte, uh, domnul Mario David a trebuit să plece. Eu sunt prezent. A, ah, am greșit atunci, spune doamna președinte. Îmi cer scuze. Da, am făcut o greșeală. Persoana care trebuia să plece la aeroport este domnul Mario David. Și Uh, dânsul este președintele delegației uh, Mașrec din Parlamentul European. Îmi cer scuze pentru această greșeală. Însă mai avem și alți vorbitori uh, astăzi. Îl avem pe domnul Mark Shade Paulsen, care este director executiv al rețenei euromediteranene pentru drepturile omului și o avem și pe doamna Nasira Buluat, care reprezintă Comisia Europeană și dânsa poate răspunde la întrebări mai târziu. Și încă o informație acum. Ambasada Siriei, evident, a fost invitată, însă nu au reacționat până ieri la amiază la invitația noastră. Prin urmare, nu știm dacă dânsii sunt prezenți astăzi aici sau nu. Îmi pare rău că am făcut respectiva greșeală cu numele, dar pentru început aș dori să-i dau cuvântul domnului Bodi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru că uh, ați pus acest subiect pe ordinea de zi. E vorba despre drepturile omului în Siria în perspectiva um, acordului de asociere cu Siria. Cât timp îmi dați, doamnă președinte? Cinci minute, spune doamna președinte. Bine, atunci nu voi depăși cele cinci minute. Situația drepturilor omului în Siria trebuie să fie uh, privită din patru puncte de vedere. Primul vizează problema uh, libertății religioase. Într-un context uh, regional foarte dificil din acest punct de vedere, Siria Trebuie subliniat acest fapt, este un stat în care libertatea religioasă este respectată. Minoritățile sunt numeroase, sunt uh, alaitis, maulian, uh, druz, creștini și toate aceste uh, minorități sunt respectate, deși țara este uh, majoritar uh, sunită. Deci nu există persecuții pe uh, motive religioase în acest uh, stat. Cu toate acestea, a existat manifestări împotriva uneia sau alteia dintre comunități, iar aceste manifestări au fost sever sancționate. În alte uh, țări vecine, aceste manifestări nu au fost uh, sancționate, ci poate încurajate de uh, autorități. Cel de-al doilea punct de vedere vizează situația femeilor. De mai multe decenii încoace, uh, drepturile femeilor și mai ales locul femeilor în viața publică este recunoscut. Vă dau un exemplu vicepreședinția uh, Republicii uh, Siriene este uh, exersată de o femeie, doamna Elata. Cât privește drepturile cetățenilor țărilor străine, e bine, aici există o relație a Siriei cu mediul regional care s-au relații care s-au ameliorat, s-au îmbunătățit. Relația cu Libanul în 2008 uh, a constituit uh, o etapă decisivă și în același timp și angajamentul acestor uh, două state în situația persoanelor deținute sau dispărute în aceste state. În primăvara lui 2009 au fost eliberați foarte mulți uh, uh, prizonieri și au fost uh, făcute publice liste cu persoane dispărute. În ceea ce privește Irakul, în Siria există 800 până la un milion de refugiați irakieni. Acești refugiați dispun de toate avantajele rezervate cetățenilor în domeniul educației sau sănătății. Evident, această politică de primire reprezintă pentru Siria o sarcină financiară considerabilă. Și cel de-al patrulea punct uh, vizează uh, uh, drepturile opoziției politice. în această țară nu există o împlinire a tuturor așteptărilor pe care le-am avea în ceea ce privește drepturile omului. în 2009 uh, liberarea domnului Michel Chilo și altor opozanți ai regimului nu s-a înfăptuit. Prin urmare, Uniunea Europeană trebuie să fie foarte atentă la acest aspect. În, pentru a conchide, trebuie spus că acordul de asociere trebuie considerat ca o oportunitate unică de a ajuta acest stat în eforturile sale de uh, modernizare, de uh, liberalizare politică și economică. Uniunea Europeană, în cadrul acestui acord, nu va trebui numai să fie uh, atentă la drepturile omului din Siria, ci va trebui să facă mai multe. Am văzut că în cadrul altor state cu care s-au încheiat um, astfel de acorduri, um, situația în aceste state s-a îmbunătățit considerabil. Mulțumesc! Mulțumim, uh, doamne, mult, domnule Bodi, pentru că ați respectat timpul alocat, pentru că uh, am avut o dezbatere vastă legată de programul președinției spaniole azi și, uh, prin urmare, suntem în întârziere. Situația din Siria este importantă și interesantă în același timp și acum aș dori să dau cuvântul următorului nostru vorbitor, care este domnul Mark Shade Paulsen, uh, din partea uh, rețelei pentru drepturile omului, uh, rețea euro-mediteraneană. Thank you very much. And, uh, first of all, uh... Mulțumesc că ne dați ocazia să facem această prezentare despre Siria la subcomisia dumneavoastră. Rețeaua noastră este compusă din 17 organizații uh, neguvernamentale din întreaga uh, regiune uh, mediteraneană și avem sediul la Barcelona. Noi vrem să favorizăm cooperarea între organizațiile de apărare a drepturilor omului din regiune și vrem să organizăm acțiuni comune pe teren. Apoi, vrem să angajăm dialogul cu guvernele din regiune pentru a permite uh, întărirea uh, instrumentelor pentru apărarea drepturilor omului, că e vorba despre instrumente de politică locală sau uh, în cadrul cooperării dintre aceste țări și uh, Europa. În ultimii ani s-au dezvoltat uh, relațiile bilaterale dintre Siria și Uniunea Europeană și Parlamentul European a monitorizat îndeaproape situația drepturilor omului din această țară și a militat, de exemplu, pentru eliberarea mai multor uh, deținuți de drept politic din închisorile din Siria. Și ultima, ultimul caz uh, este cel al uh, avocatului Mohamed Al-Hassane din septembrie 2009. Acum se discută despre acordul de asociere între UE, uh, mă scuzați, și Siria. Acest acord a fost semnat la cinci ani după primul acord. Deocamdată Siria încă nu a semnat acest acord de asociere, dar se consideră că este gata să facă acest lucru și ar fi uh, o fereastră deschisă pentru uh, uh, toți apărătorii drepturilor omului care ar putea să spere că um, în țara lor uh, drepturile fundamentale și libertățile vor fi mai bine apărate. Iar faptul că Siria a sau va ratifica majoritatea uh, instrumentelor de drept internațional pentru apărarea și promovarea drepturilor omului este de asemenea o uh, rază de speranță. Eu, cum spuneam, acest nou acord de asociere va fi o nouă oportunitate și va permite o înfiripare a dialogului cu autoritățile siriene în ce privește drepturile omului. E adevărat că situația pe teren este plină de provocări și aș putea să vă dau câteva exemple. Din 1963, cetățenii din Siria trăiesc um, într-un într stat în care este decretată um, situația de urgență ceea ce implică că mai multe drepturi nu sunt uh, respectate sau că activiștii și uh, oponenții politici riscă tot timpul să fie închiși. Și vreau să menționez uh, cazul unui alt avocat care a fost arestat în octombrie 2009 și care manifesta de mulți ani de zile pentru apărarea drepturilor omului. Și există persoane care pot fi um, arestate nu numai pentru că vor să apere drepturile omului, ci și pentru că au diverse alte activități, fie ele cu caracter privat sau familial, uh, sau dacă călătoresc în străinătate și acest lucru este considerat ca o amenințare pentru putere. Deocamdată nicio organizație pentru apărarea drepturilor omului din Siria nu a fost autorizată oficial de uh, autorități. Tortura este o practică larg răspândită în comisariate și în închisorile din Siria. Zeci de mii de curzi sunt uh, discriminați și multe mii de uh, um, alți um, um, resortisanți din diferite uh, minorități nu au dreptul la cetățenie. Vrem să Subliniem însă și notele pozitive pe care le-a reamintit domnul Dominic Bodis, și anume că acum Siria are o atitudine mai pozitivă, în special în ce privește cei un milion de refugiați irakieni și 500 de mii de refugiați palestinieni care sunt bine tratați. De asemenea, politica deosebit de favorabilă către toți cetățenii uh, arabi este bine cunoscută. Până acum a fost dificil pentru Uniunea Europeană să stabilească un dialog deschis cu Siria și credem că acest nou acord de asociere va fi o asemenea ocazie pentru dialog. Și trebuie să fie spus autorităților siriene că apărarea drepturilor omului nu contravine nici securității naționale și nici suveranității. Noi credem că Uniunea Europeană și Siria ar trebui să stabilească împreună care sunt obiectivele pe care Siria trebuie să le atingă în ce privește drepturile omului. Ar trebui stabilită o foaie de parcurs, de altfel există deja un asemenea proiect încă din septembrie 2009 și ar trebui să se uh, ia anumite măsuri ca de exemplu uh, să fie uh, formate forțele uh, armate, forțele polițienești și chiar și funcționarii publici cu privire la respectarea drepturilor omului, să nu mai existe interdicții de călătorie pentru apărătorii drepturilor omului și familiile acestora și așa mai departe. De asemenea, ar trebui organizate întâlniri comune, întâlnirea care să fie invitate și societatea civilă, astfel încât uh, și partea siriană să poată să dea propria sa versiune a analizei situației interne și a măsurilor celor mai propice care trebuie adoptate. Paragrafele cu privire la drepturile omului trebuie să uh, joace un rol uh, preponderent în acest acord de asociere. Și Sperăm că Parlamentul European va iniția o discuție cu uh, parlamentarii sirieni în ce privește drepturile omului și că vor fi adoptate rezoluții, ca de exemplu asupra cazului domnului Mohammad al-Hassani și uh, ar trebui să organizate și audieri unde să fie invitați și reprezentanții guvernului sirian. Apoi, ar trebui adoptată o rezoluție cerând autorităților siriene să uh, facă, uh, să ia măsuri pentru îmbunătățirea drepturilor omului în Siria. Doamna președintă, da, vreau să reamintesc faptul că Parlamentul European a adoptat deja o rezoluție în septembrie despre cazul acestui avocat. O lună mai târziu eu am putut să mă întâlnesc cu reprezentanții ai autorităților siriene și am putut evoca acest caz, precum și faptul că Siria deocamdată a refuzat să semneze protocolul în ce privește drepturile omului. Apoi ați vorbit și despre uh, cazul uh, uh, uh celălalt avocat, Haitham al-Mali, care a fost uh, um, arestat în octombrie 2009 și noi am condamnat acest lucru și l-am transmis autorităților siriene. Dragi colegi, acum puteți să luați cuvântul. Încep cu doamna Veronique de Cheize. Vous n'avez pas demandé? N-aș cerut să luați cuvântul? Pentru că dumneavoastră ați fost raportor anul trecut. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, acest acord de asociere are o poveste lungă, pentru că așteptăm de foarte mult. Raportorii vin unii după alții. Eu l-am urmat pe Ianis Sacălariu și așteptăm de fiecare dată să ajungem în sfârșit la acest acord. Am ascultat cu foarte mare atenție intervenția domnului Odis și intervenția dumneavoastră. Bineînțeles, aveți dreptate ambii. Pentru că atunci când cunoaștem bine regiunea, ne dăm seama că, într-adevăr, Siria ne uimește prin uh, extinderea libertăților sale. <clears throat> Însă, în afară de aceasta, știm că este vorba de un regim uh, foarte puternic și că opoziția se află într-o situație ciudată și de multe ori opozanții sunt trimiși la închisoare în mod aleatoriu. Atunci, când uh, vorbeam cu unul dintre opozanți, uh, el îmi spunea, da, e uimitor faptul că putem vorbi aici, deși s-ar putea să fie înregistrate toate aceste convorbiri, dar la un moment dat, uh, fără să știți când, probabil veți fi arestat. Aceasta este o parte a problemei, o problemă politică, în primul rând, în ceea ce privește Siria, pentru că noi am așteptat foarte mult ca Siria să se deschidă în sfârșit pluralismului politic, în afară de Congresul uh, Bahahist, însă acest lucru nu s-a întâmplat, au existat uh, reprimări, în special uh, cea de la Damasc în 2006, când s-a făcut o declarație și există 300 uh, de intelectuali sirieni care au semnat această declarație în mod public și după aceea a existat acel val de arestări cunoscut. Deci, ce putem face? Să punem în pericol acordul de asociere pentru asta? Nu. De fapt, care este mijlocul, care este uh, modalitatea cea mai bună de a acționa cu autoritățile siriene pentru a le putea scoate din raționamentul lor politic și în același timp să facem ca dosarul referitor la drepturile omului să fie promovat. Eu am vorbit de mai multe ori cu domnul Albașar și de fiecare dată am vorbit despre fiecare caz în parte Câteodată am avut câștig de cauză, ori nu, însă până la urmă aceste cazuri individuale nu uh, elimină problema politică globală. Cum putem schimba sistemul politic? Și eu cred, poate e o slăbiciunea mea, că un astfel de acord de asociere nu va schimba situația de pe o zi pe alta, dar poate că va reuși să introducă o nouă situație politică și o schimbare a regimului. Deci trebuie să continuăm cu analiza cazurilor individuale, trebuie să fim foarte corecți, foarte stricți, însă n-aș vrea ca din această cauză să punem în pericol un alt lucru care practic amenință stabilitatea în regiune. Dumneavoastră îmi spuneți într-adevăr că există această situație de urgență în Siria și uh, trebuie să vedem care este răspunsul autorităților siriene în acest sens. Prizonierii, e adevărat, există prizonieri și există acorduri în ceea ce privește aceștia, acești prizonieri dar aceasta n-ar trebui să ne împiedice să rămânem în continuare ferm pe poziție, dar să găsim în același timp o modalitate de acțiune pentru a reuși, cel puțin din punctul meu de vedere, să deschidem ușa Siriei. Ieri am vorbit cu domnul Michel, care a venit aici la Parlament, și, și dânsul mi-a spus, bineînțeles, suntem pregătiți să facem progrese în ceea ce privește acordul de asociere, Însă Siria ar trebui să înțeleagă, dacă facem acest lucru, că trebuie să schimbe, să-și schimbe oarecum politica sa. Asta nu înseamnă neapărat că are un preț de plătit, dar trebuie să schimbe ceva și aceasta va permite să se facă o deschidere și în ceea ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu. Eu, într-adevăr, cunosc foarte bine problema și cred că e posibil să avem un dialog sincer, deschis și pot să vă spun că până acum l-am avut la nivelul cel mai înalt. E adevărat că nu întotdeauna funcționează foarte bine, au existat uh, atentate, cunoaștem cazurile uh, care, pe care le-am analizat, că securitatea este pusă în pericol, Însă nu puteți să spuneți că domnul Chilo se află la originea acestor atentate, pentru că ar însemna să mergem prea departe. Deci este o adevărată problemă, însă aceasta n-ar trebui să uh, nu ne permită să vedem situația de ansamblu și să vedem care este problema libertății de exprimare politică, pentru că, uh, din foarte multe puncte de vedere, Siria este o țară absolut remarcabilă. Mulțumesc, doamnă de Căizer. dau cuvântul domnului Belder, care este președintele delegației pentru relațiile între UE și Siria. Vă rog. Ik eh, deel eh, de realistische inschatting van eh, de geachte collega de Keizer, met wie ik het genoeg had. Eu împărtășesc poziția colegii noastre, doamna Kaiser, și aș dori să vă spun că mi se pare că uh, lipsește ceva din uh, toată discuția. Uh, Curzii. Sunt 4 milioane de curzi în Siria. Care le sunt drepturile în acest stat? Și apoi, în ceea ce privește libertatea religioasă, ce se întâmplă cu protestanții? pentru că ni s-a, vor, vorbit aici în termeni pozitivi despre libertatea religioasă. Dar, pe de altă parte, se mai vorbea și despre securitatea națională în Siria. Acum definește regimul acest concept în Siria. Acest aspect este uh, important atunci când e vorba despre uh, drepturile uh, omului. Și aici există o problemă. Puteți vedea, practic, fluxul de refugiați care a pătruns în acest stat din Irak și Siria se pare că a reușit să facă fața acestui uh, flux. Vorbeați uh, despre un milion de persoane. Cred că Națiunile Unite vorbeau, de fapt, despre două milioane, deci un flux imens. Cred că aceasta este o bună realizare din partea societății siriene. În același timp, sunt de acord cu doamna de Keiser și mă îngrijorează și pe mine același fapt ca și pe dânsa, și anume modul în care Constituția se aplică în acest stat și cred că Uniunea Europeană trebuie să uh, se angajeze mai puternic în a asigura respectul pentru Constituție pentru că ne este dat un rol uh, major pe care trebuie să-l jucăm. Mulțumesc, domnule Belder. Da, acum cuvântul domnului vicepreședinte. Mulțumesc uh, mult uh, pentru aceste prezentări foarte interesante făcute de domnul Bodis și de domnul Paulson. Mi se pare că pe baza unor comentarii precise făcute de domnul um, doamna Kaiser, putem să tragem anumite concluzii. Siria se află într-o situație specifică pentru că, pe de-o parte, recent uh, statul și-a demonstrat dorința de a negocia un acord de asociere. Practic, uh, Siria dorește să uh, contribuie la procesul mediteranean de integrare, însă mai există și uh, situații care presupun existența unor schimbări interne, mai ales în ceea ce privește economia. Uh, ei spuneau că vor să treacă de la uh, socialism la economie de piață uh, socialistă și apoi mai intervine și problema refugiaților, care în număr mare se îndreaptă spre Siria. Această, acest fenomen reprezintă o sarcină importantă pentru Siria și uh, ministrul responsabil pentru economie a făcut o vizită în acest stat și se pare că sirienii nu vor putea să facă reforme dacă nu abordează Um, maniera corectă de a o face. Deci refugiații reprezintă încă o problemă. Am dori așadar să întrebăm următoarele uh, lucruri reprezent, uh, reprezentanților Comisiei și anume au fost anumite aspecte subliniate în procesul de negociere cu Siria. Știm că există un nou uh, rol pe care uh, Subcomisia pentru Drepturile Omului uh, și l-a împlinit în legătură cu adoptarea tratatului de la Lisabona. Datorită drepturilor omului, această comisie uh, a primit uh, competențe sporite. Ori chestiunea este extrem de importantă atunci când vine vorba despre acordul de asociere pe care le încheie Uniunea Europeană. Mulțumesc! Uh, mulțumim, domnule Exibir, pentru că ne reamintiți noile prerogative ale Parlamentului uh, European. Atunci uh, când vine vorba despre aceste acorduri. Nu mai sunt uh, alte solicitări de intervenție și din moment ce vorbitorul anterior a adresat o întrebare direct comisiei, dau cuvântul reprezentantei comisiei. A, ah, domnule Logbiller, ați cerut cuvântul. Doamna Logbiller. Îmi cer scuze că revin, dar am o întrebare uh, către domnul Paulsen. Evident, dialogul este întotdeauna important. Însă ce vă face să fiți atât de sigur că dialogul va aduce rezultate concrete? În anumite cazuri pe care le cunoașteți mai bine decât mine, există încălcări uh, grave ale drepturilor uh, omului și um, oare guvernul sirian își va îmbunătăți activitatea? Pentru că dacă comparăm acest dialog cu alte dialoguri uh, la nivel internațional, până la urmă ne-am dat seama că guvernul a acceptat acest dialog, dar nu și-a îmbunătățit practicile. Ar trebui să existe niște repere în acest dialog uh, prin care putem să uh, măsurăm dacă acest dialog e un succes sau nu. Mulțumesc, doamnă Lockbiller. A fost o întrebare foarte importantă din câte mi-aduc uh, aminte, uh, doamna Kaiser a făcut uh, o um, referire la um, această situație când uneori în cazul altor state nu s-au văzut îmbunătățiri în urma dialogului. Comisia are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. pentru a răspunde la prima întrebare. Dacă am ținut cont în acordul de asociere de faptul că trebuie ajutată Siria în perioada de tranziție? Răspunsul este afirmativ, pentru că, așa cum știți probabil, acordul de asociere prevede, pe de o parte, o zonă de liber schimb între Uniunea Europeană și Siria, și în acest cadru toate prevederile au un caracter uh, tranzitoriu. Căci partea siriană are îndoiel în ce privește acordul de, so- acordul de asociere care sunt mai degrabă de natură economică. Și apoi trebuie să reamintim faptul că prevederile sunt asimetrice și ele sunt uh, în avantajul Siriei pentru că vrem să facilităm accesul produselor uh, fabricate în Siria către Europa. Și apoi există toate aceste măsuri de uh, ajutor pentru a permite adaptarea structurilor din uh, economia siriană, pentru a permite întreprinderilor să se adapteze noilor condiții de concurență. Și eu cred că Uniunea Europeană reprezintă o plus valoare în materie de uh, um, sprijin acordat unei țări care trebuie să-și deschidă piața. S-a pus întrebarea și despre dialogul politic, este una cât se poate de pertinentă. Ce ne poate garanta că dialogul din politic din cadrul acordului de asociere va avea niște rezultate concrete? Dialogul pe care l-am purtat cu celelalte țări uh, de pe malul Mării Mediterane ne-a arătat că, în general, se obțin progrese. Poate că nu uh, progrese care să corespundă așteptărilor noastre, dar totuși pot să vă dau exemplul Egiptului, unde înainte să existe acordul de asociere și politica vecinătate, uh, existau cuvinte tabu, precum corupția, condițiile de detenție. Ori acum toate aceste subiecte se găsesc pe ordinea de zi a reuniunilor noastre cu Egiptul. Deci nu văd de ce uh, nu s-ar întâmpla la fel și cu Siria. Și sunt de acord aici cu analiza doamnei de Kaiser. Evident că sirienii știu care sunt uh, regulile în cazul în care acceptă acest acord de asociere este o clau- există clauza cu privire la drepturile omului, care este una standard. Știu că dacă uh, există încălcări flagrante ale prevederilor acordului, el poate fi suspendat. Și să nu uităm că uh, suntem uh, în mare întârziere față de alte țări vecine în ce privește relațiile cu uh, Siria cu majoritatea țărilor din regiune am ajuns deja la o a doua generație de acorduri uh, în cadrul politicii de vecinătate, pe când Siria este uh, o țară cu care abia înfiripăm dialogul. Și trebuie să explicăm interlocutorilor noștri sirieni că uh, pentru a exista dialog trebuie să existe doi parteneri. Că există puncte de vedere comune, dar și unele divergente, dar este un întreg proces de um, stabilire a încrederii reciproce și avem uh, toate, uh, toată dorința de a rămâne deschiși și de a ajunge la înțelegere de o parte și de alta. Președinta, vă mulțumesc, mulțumesc Comisiei pentru aceste precizări. Acum dau cuvântul domnului Dominic Bodis. Mulțumesc, doamnă președintă. Am notat ce au spus diferiții oratori și asta în vederea pregătirii raportului meu. S-a evocat situația curzilor. Muftiul din Damas, deci principala personalitate sunită din Damas, este un curd, să nu uităm asta un curt sirian. E numai un exemplu al faptului că totuși această minoritate nu este ostracizată. Acum, în ce privește libertatea de exprimare, drepturile uh, uh celor care sunt în opoziție, să nu uităm că această țară are în continuare o regiune ocupată de o putere străină și se găsește încă pe picior de război. Și de aceea există această situație de, uh, um, cu condiții excepționale care, din cauza că conflictul se eternizează, și ea nu se mai încheie. Și atunci ne putem pune întrebarea dacă, da sau nu, merită să avem un acord de asociere. Eu spun că da, pentru că am putea să facem să avansăm lucrurile cu partea siriană, dar dacă am refuzat să ținem acest acord, nu ne-am dat nouă oportunitatea de a schimba oarecum lucrurile în Siria. Președinta, vă mulțumesc, domnule raportor. Domnul Șade Pölsen acum are cuvântul. Thank you, uh, for the questions. Uh, I would like to... Mulțumesc pentru întrebări. În ceea ce privește problema curzilor, există personalități curde care fac parte din sistem, însă există în jur de 300.000 de curs care nu au cetățenie și problema este această lege care a fost adoptată și care face ca persoanele care trăiesc în zonele de, de frontiere să, să nu poată să-și rezolve situația. Cred că e important să ținem cont de acest punct. Referitor la acordul de asociere, noi nu dorim să spunem că nu vrem să avem un acord de asociere, dar cei cu care vorbim din Siria ne spun că este important și cred că pentru Uniunea Europeană și pentru Siria este important să menținem standardul înalt pentru drepturile omului și să susținem activitatea pentru drepturile omului care are loc acolo în condiții foarte dificile. Pe de altă parte, cred că ar trebui să înființăm anumite platforme de dialog pentru drepturile omului. Și, de fapt, singurii parteneri de negocieri la ora actuală în, în Siria sunt uh, cei din domeniul uh, securității. Ar trebui să introducem și autoritățile politice în acest dialog. Deci orice ar putea crea și promova acest dialog ar fi un pas înainte. și poate că pe termen mediu aceasta nu este o situație prea ușor de făcut, dar în general cred că ar trebui să promovăm acest dialog pentru că numărul dialogurilor la ora actuală e foarte mic. Mulțumesc, domnule. Am senzația că am trecut printr-o analiză foarte bună a acestei situații Vom uh, lucra de aproape cu domnul Bodi și va trebui să subliniem încă o dată ceea ce a spus domnul Șardebos, și anume că trebuie să menținem activitatea noastră în ceea ce privește cazurile de violare a drepturilor omului aici la Parlament, în toate legăturile pe care le avem cu autoritățile siriene. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de păreri. Vom Uh, analiza îndeaproape în continuare situația din Siria. Vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri și acum, de fapt, ședința formală a subcomisiei noastre se încheie. Vom continua o întâlnire în camera cu ușile închise. De fapt, nu este nimic secret, dar Vom continua în acest fel cu un schimb de păreri pentru, uh, pe, pe tema instrumentului european pentru drepturile omului. Avem, vom lua o pauză de 5 minute și după aceea vom avea o ședință scurtă pe această temă. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru prezența dumneavoastră la această ședință de început de an.